Stimați colegi, vă propun să începem, chiar dacă, după cât se vede, cei care se ocupă de punctul 22 din ordinea de zi nu sunt cu noi aici, dar cel puțin raportoarea este aici, doamna Harkin, și unii dintre raportorii din umbră. Vă propun să reluăm lucrările și la punctul 22 să-i dăm cuvântul doamnei Harkin, care va vorbi despre raportul domniei sale din proprie inițiativă, recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în Uniunea Europeană. Mă scuzați, nu este raport din proprie inițiativă, spune președinta, ci este raport pentru aviz. Fondul este la Comisia Cultură și astăzi examinăm acest proiect de aviz al doamnei Harkin. Doamna Harkin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, este o reacție la comunicarea Comisiei care recunoaște și promovează activitățile de voluntariat și este urmarea anului 2011, anul voluntariatului. M-am referit aici, în primul rând, la faptul că voluntariatul nu trebuie să înlocuiască munca plătită, pentru că există întotdeauna acest pericol, mai ales când e vorba de servicii. Uneori granița este foarte fină și poate fi foarte ușor încălcată și este important să se spună de la început acest lucru numărul 4 aici face apel la Comisie în contextul strategiei Europa 2020 să dezvoltă, să susțină inițiativă pentru ca activitățile de voluntariat să contribuie la creșterea inteligentă, ecologică și uh, favorabilă. Cât privește creșterea inteligentă, trebuie să ne gândim la proiecte cum ar fi Tineretul în Mișcare, Youth on the Move, și recunoașterea proceselor de învățare oficiale și în, în cadrul oficial și cadrul neoficial, cât privește dezvoltarea durabilă. Mulți voluntari sunt implicați în proiecte care țin de schimbările de climă și, bineînțeles, uh, uh, cele legate de incluziunea socială privește pașaportul mm, calificărilor europene. Avem deocamdată Europass, dar Comisia împreună cu centrul dorește să elaboreze un nou document, European Skills Passport, care va documenta și activitățile, procesele de învățare organizate în cadre neoficiale. La punctul 6 se pune problema finanțării adecvate și mă refer la programele care susțin de foarte multe ori voluntarii vârstnici. În multe rapoarte se spune că programul respectiv ar putea să fie eliminat. Deci scopul acestui punct este chiar acesta. Numărul 7, rețelele transfrontaliere de organizații de voluntari, mi s-au adresat niște întrebări de către colegi, am văzut unul sau două documente, dar bănuiesc că dacă voluntarii fac activități transfrontaliere, uneori este mai ușor să faci acest lucru în țara vecină, pentru că există poate apropieri de limbă, de obiceiuri, poate fi un prim pas. Eu știu, poate unii se duc de la Roma la Oslo ca să fie voluntari, dar persoanele vârstnice s-ar mulțumi să treacă granița într-o țară vecină, deci am putea să încurajăm acest gen de activități de voluntariat. Am analizat niște documente din care reiese o serie de bariere, o serie de obstacole cu care se confruntă cetățenii când fac activități de voluntariat în alte țări. De exemplu, călătoria către o altă țară, locuitul într-o altă țară. Trebuie să vedem care sunt aceste bariere pentru a ne asigura că nu sunt bariere pentru activitățile de voluntariat. La numărul 9, am mai spus acest lucru în raportul meu privind voluntariatul, utilizarea timpului de voluntariat ca finanțare pentru proiectele europene. Știu că lucrul acesta este menționat în foarte multe documente, dar nu se aplică. Este foarte important pentru implicarea voluntarilor în proiectele europene și în cele din urmă, la punctul 10, fac apel la Comisie să încurajeze statele membre să adopte manualul privind măsurarea activității de voluntariat a Organizației Internaționale a Muncii. Multe au adoptat acest manual, altele sunt pe cale să-l adopte și dacă însă ar fi adoptat în toată Uniunea, am putea să comparăm datele și avem nevoie de acest lucru pentru a ne asigura că orice politici sunt bazate pe fapte, pe date corecte. Și acum doresc să aud ce au de spus uh, colegii și ce alte idei au. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, stimate colege! O înlocuiesc puțin pe președinta noastră. Îi mulțumesc doamnei raportor, doamna Harkin. Următor, doamna Rapti urmează la cuvânt. Vă rog, doamna Rapti, aveți cuvântul. Κυρία Doamnă președintă, mulțumesc foarte mult. Vă felicităm pentru că vă luați, v-ați preluat funcția în acești doi ani și jumătate. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Harkin pentru activitatea deosebită pe care a realizat-o. Are foarte multă experiență și întotdeauna acest lucru se reflectă în rapoartele și avizele de care se ocupă aș dori să mă refer la două aspecte și vreau să le și accentuez. Este vorba de punctul 2 și de punctul 3. La punctul 3 spun, se spune că activitățile de voluntariat luptă împotriva sărăciei. E vorba de punctul 2, mă scuzați, și realizează și coeziune socială, adică con, voluntariatul contribuie și putem să spunem acesta cu foarte multe lucruri și putem să acceptăm, să includem acest lucru. Voluntariatul, cum spuneam, contribuie la faptul că persoanele se simt utile și mă refer în primul și în primul rând la persoanele care poate că au ieșit la pensie, dar pot fi în continuare active și pot să contribuie uh, la bunăstarea societății sau persoane care pentru o serie întreagă de motive nu pot să pătrundă pe piața muncii, dar au cunoștințe și au calități utile pentru voluntariat. Iar la punctul 3 se spune că voluntariatul nu trebuie să uh, înlocuiască munca plătită. Aș vrea să spun că voluntariatul nu trebuie să înlocuiască statul social, obligațiile statului social, adică nu trebuie să înlocuiască obligațiile sociale ale statului. Dacă doamna Harkin consideră că aceste două puncte ar putea să intre în uh, într-un aviz, i-aș propune, face o propunere de text. Succes! Uh, da, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Helmer. I've been, uh, I've been listening. președinte, am ascultat cu mare atenție discuția și trebuie să spun uh, că mm, am senzația de ireal, aproape de suprarealist și îmi tot vin în minte diverse metafore. Uh, ne facem de lucru când țara arde. Cred că e ca și cum am fi uh, la bordul Titanicului înainte să se scufunde. Avem, ne confruntăm cu cea mai mare criză existențială a zonei euro și a, a Uniunii Europene și noi vorbim aici despre voluntariat transfrontalier. Uh, eu reprezint 4 milioane de oameni din Marea Britanie, dar niciunul nu a venit să-mi spună vreau să mă voluntariez mai mult, dar vreau să o fac în altă țară. Mă ajuți? E vreo solicitare în acest sens? De ce vorbim despre asta? Eu știu că există oameni care se oferă voluntari să facă diverse lucruri în țări terțe. Poate se duc să construiască o clinică sau o școală în Africa. Și am auzit sugestia că poate cineva vrea să se ducă din Italia la Oslo să se ofere voluntar. Chiar există asemenea oameni care se duc din Italia la Oslo? Pentru că, în mod normal, voluntarii uh, și voluntariatul este un lucru local. Oamenii doresc să-și uh, ofere ajutorul comunităților. Și mai e ceva, poate e simplist, dar eu credeam că voluntariatul este voluntar Acum uh, începem să creăm o structură birocratică și complicată la nivel european ca să, reglu- să reglementăm voluntariatul. Și asta mie mi se pare complet bizar. Și tot în numele celor 4 milioane de alegători care m-au trimis aici, încep să mă întreb, lucrurile pe care le facem noi aici chiar au un impact asupra acestor oameni pe care îi reprezentăm? Am auzit de programul Tinerii în Mișcare. Eu nu știu pe nimeni uh, în circumscripția mea care să fie auzit măcar de asta, dar minte să mai și uh, fi beneficiat. Cum rămâne cu pașaportul acesta de abilități? Uh, îl folosește cineva sau e doar ceva despre care vorbim aici, în această sală, ca să ne simțim bine? Încă un exemplu care a fost menționat ieri și nu astăzi. Uh, anul european al îmbătrânirii active. Eu chiar aș vrea să știu ce înseamnă această îmbătrânire activă. Eu am împlinit 60 de ani, poate chiar fac parte din această categorie și nu știam, dar eu nu știu pe nimeni din cei 4 milioane de alegători pe care i-am care să fi fost ajutat de un program de îmbătrânire activă sau măcar să fie auzit de asta. Uh, și cu cât petrec mai mult timp în acest Parlament și sunt aici de 12 ani și jumătate, încep să am senzația că ne petrecem timpul încercând să, ne cre- să le facem de lucru, vorbind unii cu alții. Și ceea ce facem noi nu are absolut niciun fel de relevanță în afara acestor ziduri. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Helmer. Probabil că pot să răspund anumiți colegi la întrebările pe care le-ați ridicat. Nu știu cine mai dorește să ia cuvântul. Poate colegii ar putea să vorbească mai pe scurt, pentru că între timp uh, lista este foarte lungă. Doamna Lambert are acum cuvântul, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ceea ce am auzit uh, demonstrează că există o uh, divergență între regiunile noastre. Da, s-au pus niște întrebări, dar eu știu oameni din Germania care se oferă voluntari în uh, estul Londrei. Deci sunt tot felul de aspecte care demonstrează că oamenii sunt interesați de acest voluntariat transfrontalier. Poate nu la scară masivă, dar sunt interesați. Uh, în ceea ce privește punctul A la certitudine juridică, este extrem de important să facem acest lucru pentru a vedea cum uh, este afectată securitatea socială și așa mai departe. Sunt două sau trei puncte în care, pe care aș vrea să le adaug unui aviz de altfel excelent, care atinge toate punctele importante. Una este sprijinul angajatorului pentru, volunta- pentru voluntari și cred că asta este extrem de important în multe state membre. Este considerat un fel de responsabilitate socială corporatistă din partea companiilor și uh, m a interesat să depun un scurt amendament pe această temă. Apoi, modul în care încurajăm diversitatea voluntarilor S-a menționat, s-au menționat câteva programe, dar uh, vorbim de sectoare specifice și s-ar putea face mult mai multe în acest sens. Deci, astea ar fi cele două mici adăugiri pe care aș dori să le fac la un aviz care mie mi se pare excelent. Mulțumesc! Jean, um... Îți mulțumim, Jean. Acum are cuvântul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mă bucur stimată colegă, că acum ai această funcție. Am am auzit cele spuse de Marian. Marian a fost profesoară, așa că ea poate să țină lucrurile foarte precise și din punct de vedere educațional am văzut cât o ajută în elaborarea rapoartelor. Apoi, eu mă bucur că există oameni care se ocupă cu voluntariatul dar trebuie ei să gândești ce pot să fac pentru stat, cu ce pot eu să contribui și spun că nu au nevoie de bani pentru asta, pur și simplu vreau să-mi aduc și eu contribuția. Observăm că există oameni care vor să se implice. Există sute de mii de voluntari care își doresc să aibă aceste activități și trebuie să-i ajutăm. În ceea ce privește îmbătrânirea activă, în 2010 am uh, elaborat raportul privind echitatea între generații. Atunci am, ce, am întrebat Comisia dacă poate să organizeze un an pentru îmbătrânire activă. Comisia a fost de acord și acum există acest an. Au fost organizate mai multe reuniuni astfel încât să ne asigurăm că în 2012 va exista acest an. Ce înseamnă îmbătrânire activă? Înseamnă că uh, un om este foarte ironic, este foarte implicat, se implică în foarte multe activități. Face ceva. Îmbătrânirea activă înseamnă că și la această vârstă se face o legătură între generații, între tineri și vârstnici. Trebuie să existe locuri de muncă în care tinerii și vârstnicii lucrează împreună. Un, unii au foarte multe experiențe, ceilalți au idei noi. Acesta este procesul care are loc. Important e să putem să îmbătrânim cât de sănătos e posibil, dar să ne folosim în mod activ de timpul pe care îl avem și avem un buget nu foarte mare pe an exact pentru aceste componente. Însă și statele membre s-au implicat, așa că eu cred că am făcut un pas important. La punctul 3. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să reprezinte un substitut al muncii plătite. Da, nu vrem ca cei care Uh, muncesc foarte mult și până la urmă li se spune la sfârșit bravo, ai muncit foarte bine, dar nu primești niciun ban. Și vorbesc aici de cei care fac practică în anumite instituții și care nu sunt plătiți. Așa că trebuie să motivăm societatea să se implice și mai mult. Sunt multe detalii care mai trebuie discutate. Dar, acum, suntem transmiși pe internet, așa că probabil există tineri în fața monitoarelor care acum se gândesc că da, tot ce facem noi are un rost. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bulan și apoi doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportorul PPE nu este aici, dar în numele lui vreau să o felicit pe doamna Harkin pentru raportul excepțional pe care l-a făcut, care nu ne pune probleme. Vom depune niște amendamente firește. Aș vrea să spun că voluntariatul este un element important uh, în pentru incluziunea socială, face parte din strategia 2020. Este un fel de ucenecie pentru îndatoririle cetățenilor europeni. Anul 2013 este anul cetățeanului european și nu se pune problema numai de drepturile cetățenilor, ci și îndatoririle cetățenilor europeni față de continent. Iar voluntariatul este o modalitate ca ei să înțeleagă mai bine acest sentiment de apartenență. Și uh, spre deosebire de ce s-a spus, voluntariatul este într-adevăr ceva local, dar există și un voluntariat transfrontalier care accentuează apartenența la cetățenia europeană. În ceea ce privește îmbătrânirea activă, Cred că trebuie să folosim experiența persoanelor vârstnice prin voluntariat. Voluntariata este un atu pentru toată lumea. Deci, încă o dată, îi mulțumesc doamnei Harkin și grupul nostru va adopta probabil același sens ca și domnia sa în amendamentele noastre. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš irgi sveikinu pranešėją, todėl... Mulțumesc, și eu președinte. Mes tiesiog privalom. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei, pentru că, într-adevăr, trebuie să promovăm voluntariatul și nu e suficient să anunțăm un an al voluntariatului și să ne gândim că asta este suficient și toate activitățile noastre se termină aici. De ce? Pentru că, în acest moment, Există o înțelegere foarte diferită și uh, a ceea ce înseamnă voluntariatul în cele 27 de state membre. Există state membre care sunt de-abia la început în ceea ce privește activitățile de voluntariat, din diverse motive, pentru că uneori oamenii n-au venituri suficiente, trebuie să muncească prea mult și au prea puțin pe, timp pentru voluntariat. Totuși, dacă va fi să luăm o decizie în ceea ce privește promovarea voluntariatului, va fi un pas foarte bun, pentru că asta îi va încuraja pe vârstnici să participe la activitățile de voluntariat care nu sunt în mod necesar atât de importante ca o slujbă plătită. I-am încurajat de asemenea și pe tineri să dobândească diverse abilități care ar fi după aceea uh, importante pentru ei în termen de car- carieră. În al treilea rând ar fi important și pentru cetățenii cu disabilități, pentru că aceștia nu ar mai fi excluși uh, și nu ar mai sta acasă. Deci activitățile de voluntariat sunt foarte importante uh, și adresez acum colegilor care au vorbit despre punctul 3 din proiectul de aviz. Trebuie să avem mare grijă să, nu, să împiedicăm situații în care angajatori uh, incorrecți ar profita de aceste activități de voluntariat și nu ar plăti salarii corecte pentru angajații lor și ar spune că e vorba doar de activități de voluntariat, doar pentru că angajatorii vor să evite impozitele. Mulțumesc! Conclusiv. Raportoarea are acum cuvântul ca să încheie. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi foarte pe scurt. Doamna Rapti, sunt de acord cu cele două puncte. Contribuie uh, la voluntariat și ajută pe oameni să intre pe piața muncii și sigur că nu trebuie să submineze atribuțiile statului social. Și putem include acest lucru în aviz. Domnul Roger Helmer, spuneați că ați uh, împlinit astăzi 68 de ani. Dacă într-adevăr așa este, vă spun la mulți ani. La mulți ani dacă este ziua dumneavoastră de naștere. Înțeleg ce a spus dar noi nu trăim într-un univers paralel. O mie de milioane, un milion de voluntari în fiecare zi se trezesc dimineața și trebuie să contribuie la societatea noastră. Nu avem regulamente la nivel uh, european și nu facem apel la reglementare europeană. Unii doresc să facă voluntariat transfrontalier, iar avizul nostru încearcă să le ușureze accesul. Cât privește impactul din partea multor voluntari, e vorba de fonduri uh, care pot fi folosite, iar lucrul acesta are o importanță foarte mare, iar în ceea ce privește pasap- uh, Euroskills Passport, pașaportul calificărilor europene, foarte mulți tineri folosesc acest pașaport și uh, contribuie la CV-ul lui. Gin vorbea despre susținerea unui program CSR, companiile la nivel global folosesc acest program și li se pare bun pentru afacerea respectivă și încă un lucru, diversitatea voluntariatului care trebuie să existe. Nu e doar o activitate a celor care provin din clasa de mijloc și sunt albi. Thomas, trebuie să incorporăm recomandările tale. Domnul Bulan, drepturi și obligații, înțeleg foarte bine ce spuneți și putem uh, să includem ceva în acest sens. Doamna Blinkeviciute, încurajarea persoanelor vârstnice, și a persoanelor cu dizabilități ca să aibă acces la voluntariat. Vă mulțumesc, sunt activi... recomandări excelente și cred că le vă putem include în acest aviz. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Pe această bază, amendamentele pot fi depuse până pe 31 ianuarie la ora 12 și apoi vor fi examinate pe 29 februarie. Așa că avem un pic de timp. Și ajungem acum la uh, vot și vă reamintesc că am adăugat o întrebare orală privind fondul de adaptare la globalizare. Vom vota în primul rând raportul doamnei Cornelison, care nu este aici cu noi. Nu văd Are toată lumea cartela de vot? Bun, toată lumea are cartela de vot, nu o să fie problem. Alineatul 1, compromisul 1, compromisul E. Cine e pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul Y, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 3, Compromisul F, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi un nou alineat care va fi introdus de amendamentul 28 al domnului Kozlovski. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? adoptat. Tot după alineatul 3, încă un nou alineat cu un compromis M. cine e pentru, împotrivă, abțineri? adoptat. Alineatul 4 Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 31, doamna Iajlovietska, cu e compatibil, supunem la vot cine pentru, împotrivă, abținere adoptat. 32 al domnului Pupakis, cine pen, care este caduc. Deci supunem acum la vot alineatul 5 Amendamentul 33 al domnului Cabrnoch, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Punem la vot acum amendamentul de compromis H, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm, se pare. Să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 18 împotrivă, o abținere e bine. Adoptat. După aliniatul 5, amendamentul 39 al domnului Cabnoch cine pentru? Împotrivă, abțineri, Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 25 pentru, 15 împotrivă, este adoptat. Alineatul 6, compromisul I, cinei pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 42 este caduc. Supunem la vot după alineatul 6, amendamentul 47, ă, vot pe părți. În primul rând, acea parte a amendamentului care Amendamentul se pare, spune președinta, nu poate să începe cu which will. Deci, supunem la vot amendamentul 47, vot pe părți, tot amendamentul fără părțile de la which will shift până la decreasing public deficit. Cine e pentru această primă parte? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Adăugarea celei de-a doua părți pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm partea a doua. A votat toată lumea, închidem votul. Cred că sunt prea mulți de la PPE. Bun, e în regulă. 15 pentru 27 împotrivă, deci este respins. Și ajungem acum la partea a treia. Partea a treia nu mai are niciun sens din moment ce partea a doua este respinsă. Amendamentul 48 este caduc. Aliniatul 7, compromisul J. Cine-i pentru? Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 53, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verificăm, dar cred că este respins. A votat toată lumea? Acum mi se pare că sunt trei de la PP mai mulți decât ar trebui să fie, nu? Am să-i spun doamne Merkel că PP o face inflația aici. Haideți, vă rog frumos, faceți un efort. Bun. Hai, haide, hai, hai. Haide, vă rog frumos. Am impresia că e un vot cumva acolo. Nu, 15 pentru, 24 împotrivă, realmente este respins. 54 al domnului Pupachis, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 8, compromisul K, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 7 57 amendamentul, cine pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul el cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ajungem acum după alineatul 9 la un nou alineat introdus de un compromisul V, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat alineatul 10, 65 și Kinga Gonci, cine pentru, împotrivă, abțineri, a, respins. După, avem amendamentul de compromis Q, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 11, 67, doamna Harkin, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 12, 68, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Alineatul 13, 69, este caduc. Cred că am votat aici amendamentul de compromis M. Ajungem la, după aliniatul 14, un amendament uh, al domnului Loiaric, 70, cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 15, compromisul N, cine pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. Alinatul 16, compromisul O, cine pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. Și ajungem după alineatul 16 la 77 al domnului Capnoch cine pentru, abțineri, adoptat. Vreți să verificăm? 78, domnul Pupakis, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Alineatul 17, compromitul pe, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Și ajungem acum după 17 la un amendament 83 care vine de la Comisia FEM. Se cere vot pe părți, deci să votăm tot textul fără cuvintele request separate nu știu ce până la to demand that day. Cine pentru? acest uh, amendament, împotrivă, abținere, adoptat. Cine este pentru adăugarea acestor cuvinte, împotrivă, abțineri, adop- respins. Alineatul 18, compromisul R, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la alineatul 19, compromisul S, cine pentru, abțineri, adoptat. A, Apoi uh, amendamentul 90, cine pentru, abținere adoptat, respins. Comentul, compromisul 7, cine pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Um, 93, tot de la Comisia FAM, cine pentru, împotrivă, abținere adoptat. 94 al domnului Kozlovski, cine pentru, a, a căzut. Amendamentul de compromis U, cine pentru împotrivă, abținere, adoptat. 21 nu mai trebuie votat. După 21, amendamentul 102 al domnului Popachi, cine pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 103, cine pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 104, doamna Iazrovlețca, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. 105 de la Comisia FAM, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Subtitlu 406, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat după alineatul 22, un amendament oral care v-a fost prezentat ieri. cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 23, compromisul W, cine pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. La 24, 109, doamna Cornelisen, cine pentru? Împotrivă abțineri, Cred că este adoptat, dar să verificăm la 109, 109 amendament al raportor, raportoarei. Iar e inflație la PP. Un punct. Două. Două puncte de inflație la PP. Douăzeci și unu pentru 18 împotrivă este adoptat. La 24, 111 al raportoare, cine pentru, împotriva adoptat, 112, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 25, 113, cine pentru, împotrivă, abținere adoptat, după 25, 114, în două părți, vot pe părți, prima parte, fără cuvântele hardness of working, cine pentru? 114 împotrivă, abțineri, adoptat. Cine este pentru adăugarea acestor cuvinte? O să verificăm prima parte la amendamentul 114. Deschidem votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 16 împotrivă, este adoptat. Votăm a doua parte. Cine este pentru adăugarea acestor cuvinte? Hardness of working. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și aceasta a doua parte este respinsă. Amendamentul 115. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 20, 116 de la Comisia FAM, cine pentru, împotrivă, adoptat. 117 de la aceeași comite, cine um, um, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 26, 118 al raportoarei, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Nu mai votați, pot să fac ce vreau, zice președinte. După citation 3, uh, amendamentul 1, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 2 de la Comisia FEM, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Am după 12, amendamentul 3 al raportoarei, cine pentru împotrivă adoptat, 4 al raportoarei pentru împotrivă abțineri adoptat, 5 doamna Gonci, cine pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 6 al doamnei Gonț, care ar trebui citit having regard to its resolution, deci ținând cont de rezoluția din 9 martie 2011, cine este pentru? Împotrivă, abținere adoptat. Considerentul A, compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri? Adoptat. Mă scuzați, spune președinta, am uitat amendamentul 7 anterior. cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. La considerentul C, amendamentul de compromis C, cine pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul B, cine pentru, împotriva abțineri adoptat. După considerentul C, amendamentul 15, cine pentru, împotriva abțineri, să verificăm amendamentul 15, deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 15 pentru 25 împotrivă este respins. Amendamentul 16, Comisia FAM. cine pentru? Împotrivă abțineri adoptat. Considerentul de compromisul D. cine pentru? Împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 20 de la FEM. cine pentru? Împotrivă abțineri Cred că este respins, dar să verificăm. Deschidem votul. Amendamentul 20. A votat toată lumea, am închis votul. 21 pentru, 19 împotrivă. Adoptat. După considerentul of, 21, cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. 22, cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. Și acum să votăm tot raportul doamnei Cornelison. Vă rog să votăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 35 de voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri. Cred că putem să o felicităm pe doamna raportor. Următorul vot este comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, avizul Comisiei privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Serbia. Este vorba despre o rezoluție asupra căreia avem opt proiecte de amendament. Amendamentul 1, doamna Cornelison, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Două de la același autor, cine pentru împotrivă adoptat, același autor trei, cine pentru împotrivă adoptat. Cred că este adoptat, dar să verificăm amendamentul 3, să verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru 19 împotrivă este adoptat. Amendamentul 4, domnul Hughes și Sercas, cine pentru, împotrivă adoptat, 5, doamna Cornelison, cine pentru, împotrivă abținere adoptat, 6, Gonci, pentru, împotrivă abținere adoptat, 7, Gonci, cine pentru, împotrivă abținere adop adoptat. Amendamentul 8 al domnului Hughes, Sercas, vot pe părți. Prima parte, fără cuvântul all, cine este pentru această parte a amendamentului? Împotrivă? Abțineri respins. A doua parte nu mai are sens. Mă scuzați, spune președinta, am greșit. Deci votăm restul amendamentului, a doua parte a amendamentului. În fine, nu e logic, spune președinta, dar asta este. Restul amendamentului, adică corpul textului, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri pentru această a doua parte, este adoptată cu o mare majoritate. Ultimul vot se referă la punctul 24, întrebarea orală, derogarea de criză pentru Fondul European de Adaptare la Globalizare, primul amendament al doamnei Harkin și doamnei Corneli, sunt cine pentru? împotriva abținere, adoptat. Al doilea amendament este amendament al președintei. Cine-i pentru împotrivă uh, adoptat? 3. Domnul Ori. Cine-i pentru împotrivă abținere adoptat? 4. Întrebarea 2. Uh, adoptat. Amendamentul 5. Întrebarea 3. Uh, pentru împotrivă. Haideți să votăm tot textul electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Este o etapă bună în această discuție dificilă cu Consiliul fac, da, atrag atenția coordonatorilor asupra importanței mobilizării dacă dorim ca această chestiune să fie înscrisă în ordinea de zi cât mai repede cu putință, ținând cont de dezbaterile de la Consiliu. Nu suntem în termenul de trei săptămâni pentru a înainta către Consiliu o întrebare orală. Dacă vrem să fie discutată în februarie, trebuie să vă mobilizați. Grupurile politice trebuie să se mobilizeze și mă bazez pe susținerea dumneavoastră. Am terminat cu acest punct din ordinea de zi și să trecem acum la punctul 25, prima parte a audierii noastre în ce privește revizuirea regulamentului care se referă la Fondul Social European Înainte de a da cuvântul partenerilor sociali și ONG-urile, ONG-urilor pe care le-am invitat la această primă audiere privind Fondul Social European, am să dau cuvântul doamnei Moran Chartier, raportoarea pe marginea acestui text ca să ne prezinte uh, cum stau lucrurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim despre modificarea Fondului Social European și în cele din urmă ne gândim la marile linii politice pentru funcționarea acestui uh, fond după 2013, adică 2014-2020. Aș vrea, în primul rând, să subliniez importanța pentru noi toți uh, la Comisia Ocuparea Forței de Muncă a Fondului Social European care în această perioadă de criză este, eu știu, elementul cel mai important. Și vreau să, nu vreau să cred că domnul Țercas nu ascultă ce spun eu despre Fondul Social European. Vă, aș vrea să-i rog pe colegii care au uh, de discutat în particular să iasă din sală. Asta e valabil pentru toată lumea. Domnul Ori, vă rog, domnul Ori, dacă Puteți să ne acordați atenție. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. Doamna Moran Șartie, continuați, vă Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acest subiect al Fondului Social European după 2013, deoarece într-o perioadă de criză este elementul principal care, pârghia principală care ne permite să atingem obiectivele asupra cărora ne-am concentrat, orientările generale ale ocupării forței de muncă până în 2020. Sunt ele, ele, legături mari între strategia Europa 2020 și mobilizarea pentru ocuparea forței de muncă și integrarea profesională și Fondul Social European. Aș dori să insist asupra obiectivului principal al Fondului Social European, care este integrarea profesională. Dar trebuie să știm că în această propunere există o parte neneglijabilă, 20% din Fondul Social European, care este concentrată pe lupta împotriva sărăciei și pe solidaritatea socială. 440 de miliarde de euro, 84 uh, de miliarde de euro, mă scuzați, propuse uh, aici și trebuie să fim foarte atenți la modul în care vor fi cheltuiți. Este vorba de politicile de uh, coeziune care reprezintă 40% dintre ele, iar în interiorul fondului social 20% sunt destinați solidarității sociale și luptei împotriva sărăciei. Fondul social, ca să aibă un impact uh, în mai puternic pentru ieșirea din criză, Uh, ar avea patru obiective tematice din punctul nostru de vedere. Promovarea ocupării forței de muncă, promovarea mobilității profesionale, investiții în dezvoltarea competențelor și promovarea incluziunii sociale, dar și întărirea administrațiilor și instituțiilor care vor pune în practică Fondul Social European. Această politică face parte din cadrul general al evoluției ocupării forței de muncă pentru perioada 2014-2020. Ne-am preocupat cu toții de această problemă în ceea ce privește creșterea, sporirea nivelului general al competenției și scăderea numărului de locuri de muncă cu calificări scăzute deci ne-am concentrat pe creșterea numărului de locuri de muncă uh, cu calificări uh, înalte, o creștere de 15%, și apoi e vorba și de un număr de locuri de muncă care trebuie protejate. Se vede foarte bine că în această tendință generală, calificările și locurile de muncă, uh, fondul social este o pârghie importantă. Al doilea important, care ne obligă să ne mobilizăm și să ne concentrăm asupra fondului. Politicile de ieșire din criză trebuie să ne permită în același timp să răspundem la noile locuri de muncă care vor fi create la ieșirea din criză, probabil 10 milioane de locuri de muncă la nivelul celor 27 state membre care au dispărut în timpul crizei și ar trebui să fie create din nou 10, uh, 7 milioane de locuri de muncă și aici trebuie să pregătim mobilizarea creierii uh, de locuri de muncă și apoi mai este un fenomen important la care trebuie să ne mobilizăm în această comisie și anume ieșirea la pensie a unei a celor care s-au născut înainte de război și trebuie să reînnoim aportul lor de competențe. Dacă ne gândim la recrearea de locuri de muncă după criză și, de la, și la pensionare, este vorba de foarte multe milioane de locuri de muncă care trebuie reînnoite. Deci trebuie să vedem în felul acesta cât de important este Fondul Social European printre subiectele asupra cărora trebuie să ne gândim foarte mult și să uh, ascultăm ce au de spus invitații noștri astăzi, și care, pentru că uh, ce vor spune este foarte important, sunt mai multe puncte. Primul punct se referă la clauzele de condiționalitate și mai ales clauza de condiționalitate a um, referitoare la macroeconomie, care dorește să facă o legătură între utilizarea Fondului Social European și buna gestiune a statelor. Trebuie să spun că de când a apărut comunicarea doamnei comisar uh, pe această temă, eu sunt împotriva acestei clauze de condiționalitate, pentru că este principiul dublei pedepse. Sunt uh, pentru uh, bună gestionare, sunt pentru regula de aur, este foarte important pentru fondurile de coesiune, pentru fondurile de amenajare a teritoriului. Dar Fondul Social European se referă la integrarea salariaților și cred că nu putem să admitem să existe o clauză de condiționalitate uh, anexată Fondului Social European. Este o dezbatere foarte importantă asupra căreia trebuie să luăm o poziție împreună cu partenerii noștri și probabil că se vor spune multe lucruri aici. Al doilea punct, simplificarea utilizării Fondului Social European. Avem nevoie de proiecte, știm că în teritoriu nu se folosește în întregime Fondul Social European, deci trebuie simplificare din acest punct de vedere. Și al treilea punct, dorim măsuri de impact. Incidența acestui fond este foarte important asupra dinamicii uh, ocupării forței de muncă, trebuie să poată fi măsurată și trebuie să ne putem pune de acord asupra unui număr de criterii care să ne permită nu să vedem care este rata de satisfacere, ci să vedem care este măsura politicilor noastre. Deci foarte repede, doamnă președintă, am prezentat uh, acest raport. Sunt foarte multe de spus privind integrarea partenerilor sociali la grupul de lucru cu sindicatele europene am organizat mai multe audieri pe această temă și cred că va trebui să continuăm, deoarece partenerii sociali trebuie să fie mobilizați la mai multe niveluri și mai ales la nivelul întreprinderilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul celor cinci invitați, aș dori să vă propun ceva și anume să nu facem audierea numai pe tema condiționalității macroeconomice, pentru că aici există un consens larg în comisia asta, cel puțin sper, uh, agravată poate de următorul fapt. Dacă ne gândim la rezultatele COFIN-ului, adică acordul internațional, Acum există posibilitatea de sancțiune cu un procentaj din PIB fixat în acordul internațional. Deci este încă un motiv pentru care putem să credem că această condiționalitate macroeconomică nu este binevenită la Fondul Social European. Sunt multe alte aspecte care trebuie avute în vedere la această audiere și dintr-o dată există pericolul ca să nu vedem pădurea din cauza copacilor. Vreau în primul rând să dau cuvântul într-o ordine logică care mi-a fost uh, sugerat. Confederația Europeană a Sindicatelor va avea în primul rând uh, cuvântul. Doamna Claude Nartergal va vorbi în numele acestui confederație, este consilier la Confederație. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc, doamnă președintă. Și încă o dată mulțumesc în numele Confederației Europene a Sindicatelor că ne-ați uh, invitat la această audiere și vă mulțumim că ați organizat această audiere pe o temă care este fundamentală pentru Confederația Europeană a Sindicatelor și anume Fondul Social European. Dacă într-adevăr suntem în contacte uh, regulate la nivelul grupului, este esențial să putem Uh, menționa aceste lucruri și în comisia dumneavoastră. În primul rând, este foarte adevărat că nu vom concentra numai pe condiționalitatea macroeconomică, dar este esențial să subliniem, așa cum spunea și doamna Moran Chartier, că este absolut inacceptabil, cel puțin pentru Confederația noastră, să există această condiționalitate macroeconomică care ar penaliza uh, poate temporar, apoi definitiv, pentru că o proastă gestiune, o proastă politică la nivel central, național, federal, în fine, în funcție de organizarea țării, ă, ar duce la niște consecințe negative pentru regiuni, pentru localități și mai ales pentru cetățeni nu ar putea decât să sporească euroscepticismul la nivelul populației statelor membre din Uniunea Europeană. Euroscepticismul care este pe cale să crească de când a început criza și mai ales din cauza măsurilor de austeritate luate venind de la Bruxelles, pentru că de foarte multe ori se explică prost în anumite ziare și în anumite țări. Noi avem, evident, de făcut niște propuneri încercăm să stabilim niște condiționalități sociale. Nu se vorbește despre guvernanța economică și de toate proiectele la care ați făcut dumneavoastră trimire. Acolo nu se vorbește deloc despre guvernanța socială. Dar uh, noi vorbim despre această condiționalitate socială și anume aplicarea și respectul total al principiului parteneriatului în cadrul tuturor fondurilor structurale. Asta înseamnă aplicarea și respectul directivelor al legislației europene în domeniile sociale. De exemplu, dacă ne gândim și la detașarea lucrătorilor, sunt subiecte de mare actualitate sau dacă ne gândim la egalitatea dintre sexe și nu intru în toate detaliile pentru că înțelegeți foarte bine care este concepția la care mă refer. A doua chestiune, la nivel general, vreau să subliniez preocupările noastre că în acest regulament uh, al fondurilor structurale nu se mai face deloc trimitere la Comitetul Fondului Social European. El există în tratat, din fericire, în tratatul de la Lisabona, dar nu apare absolut deloc în acest proiect, această propunere de modificare a regulamentului general al fondurilor structurale. Și este absolut imperios să fie reînscris, chiar dacă ni se explică uh, Ni s-a explicat la reuniunea cu uh, Comisia că a fost o eroare birocratică, tehnică și așa mai departe. Este esențial, cum spuneam, să se facă această trimitere concretă la articole la acest comitet. Știți foarte bine care este curentul uh, la nivelul anumitor uh, direcții generale ale Comisiei în acest moment. Să vorbim din nou despre Fondul Social European ca atare, și despre măsurile la care ați făcut trimitere în ce privește rezultatele, adică abordarea care dorește rezultate foarte concrete pentru, pentru a accepta proiecte, dar și apoi pentru a evalua punerea în aplicare a, a proiectelor. Avem multe rezerve, foarte multe îndoieli. Este foarte clar că fondurile trebuie să fie utilizate cu eficacitate. Sunt fonduri uh, care vin din buzunarul cetățeanului european ca pentru tot bugetul Uniunii Europene. Dar dacă trebuie să legăm alocarea sau aprobarea unui proiect uh, din Fondul Social European de rezultatele respective, trebuie să existe indicatori coreți, concreți. Pentru că e mult mai ușor, și dăm un exemplu aici, este mult mai ușor să dăm rezultatele finanțării construirii unui pod sau unui drum, inaugurând podul și drumul, decât să dai rezultatele concrete în ceea ce privește de număr de locuri găsite sau menținute ca urmare a formării profesionale pentru persoane care sunt uh, la depărtare de locul de muncă și care pot în felul acesta să revină în, uh, pe piața muncii. Deci trebuie să existe indicatori foarte clari și noi ne concentrăm acum și încercăm să elaborăm uh, aceste criterii și o parte din ele există în anexa regulamentului. Cât uh, privește concentrarea tematică, adică patru priorități, cum sunt ele numite în jargonul comisiei, suntem de acord cu ele prim, primul rând crearea de locuri de muncă, adică o, um, ocuparea forței de muncă, apoi mobilitatea, sunt chestiuni la care putem să revenim. A doua, incluziunea socială. Sigur că dacă vrem să atingem acest obiectiv fixat pentru 2020, să reducem cu 20 de milioane numărul de soraci, pentru că știm că numărul de săraci a crescut uh, din cauza crizei, din cauza consecințelor crizei în al treilea rând, al treilea obiectiv, formarea profesională, uh, formarea resursei umane, absolut este esențială din toate punctele de vedere, mai ales pentru tineri, și apoi, în al patrulea rând, întărirea administrației și a eficienței și eficacității administrațiilor, mai ales în ceea ce privește formarea, pentru că există în continuare mult prea mulți uh, funcționari care nu sunt bine formați, care nu sunt la curent cu legislația și cu posibilitățile care există. Și, de asemenea, să ne gândim și la lipsa birocrației în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor și a studenților sau cercetătorilor la nivelul statelor membre. Suntem de acord cu faptul că obiectivul fixat la 20% pentru fondul, din fondul social atribuit pentru incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei, dorim în același timp să fie 40% procentul din Fondul Social European des, dedicat politicilor de ocupare a forței de muncă pentru întărirea acestor politicilor de inserție socială. Cu tot ce înseamnă aceste concepte fără să ne limităm, evident, la orientările generale ale ocupării forței de muncă care au fost vota, care sunt votate la intervale regulate de Consiliu. Vrem să insistăm clar să se vorbească despre o strategie europeană a, a ocupării forței de muncă. Nu numai pe hârtie, dar și pe hârtie. După cum vedeți, nu mai apare absolut deloc această chestiune. Strategia europeană nu mai este menționată în documentele care vin de la Comisie strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a fost realmente o realizare a Confederației uh, Europene, a sindicatelor europene. Și încă un punct important, o noțiune nouă de regiune în tranziție. Nu e foarte clar explicațiile date de comisie nu sunt foarte clare, după părerea noastră. A priori nu suntem împotriva acestui nou concept. Am dori ca pentru regiunile de convergență să existe alte criterii decât uh, faimoasele uh, 75% din PIB să se referă la rata de incluzie socială, la rata de școlarizare, la rata șomajului. Toate acestea ar trebui luate în considerare când s-ar determina nivelul de dezvoltare ca să am o abordare pozitivă a acestor regiuni din statele membre. Cât privește deschiderea către toate regiunile, în măsura în care regiunile mai puțin favorizate, mai uh, nu sunt penalizate, nu ne opunem acestei idei. La ora actuală, într-o perioadă de criză, nu știm foarte clar dacă regiunile bogate astăzi nu o să fie sărace mâine și sperăm că cele defavorizate vor deveni mai puțin defavorizate în viitor. Suntem cumva într-o situație economică care impune prudență. Iar uh, regulamentul pe care îl discutăm pentru 2013, să sperăm că atunci vom fi ieși din criză, dar ținând cont de elementele pe, de care dispunem acum, uh, ne îndoim sau cel puțin trebuie să luăm niște măsuri uh, ca să nu fie așa. Încă un element pentru fondul de adaptare la globalizare și voi termina imediat – pentru noi este esențial ca, spre deosebire de propunerea Comisiei, fondul acesta să nu fie deschis pentru a, a ajuta pe agricultori. Pentru agricultori există alte fonduri, alte mijloace Există politica agricolă comună, există pilonul al doilea care se referă la dezvoltarea regională și care ar trebui să fie mult mai folosit pentru politica ocupării forței de muncă în agricultură sau pentru uh, incluziunea socială în acest domeniu. Insistăm ca principiile, obiectivele acestui fond de adaptare la globalizare care urmează să fie restructurate ca urmare a unei uh, restructurări mai largi, să se adauge la obiectivele preventive pe care le găsim în Fondul Social European cu bugetul prevăzut la uh, momentul acesta. Și încă un lucru, parteneriatul și nu este aspectul cel mai puțin important. Suntem uh, foarte mulțumiți că se face această propunere a codului de conduită care într-o oarecare măsură este și o revendicare a Confederației noastre și are și avizul Comitetului Economic și Social. În primul rând nu este suficient. În, apoi, în ce privește conținutul, trebuie să existe o definiție europeană a parteneriatului ca să nu existe practici autorizate, practici naționale, pentru că în unele țări știm că nu există practica parteneriatului, deci se acceptă orice, și n-am să intru în detalii și apoi trebuie să existe o definiție clară a rolului și funcției fiecărui tip de parteneriat iar dialogul social să țină exclusiv uh, de competența partenerilor sociali. Deci tot ceea ce ține de politica ocupării forței de muncă, gestionarea ocupării forței de muncă, să fie de competența exclusivă a partenerilor sociali și aici suntem în totalitate de acord între partenerii sociali. Și apoi am cerut uh, încă ceva. Consultările nu sunt organizate corect, ca să spunem, să folosim un termen acceptabil, așa că i-am scris domnului președinte Barroso și comisarului care se ocupă de buget pentru ca partenerii sociali să fie uh, consultați corect, nu numai privind uh, propunerile pentru perspectivele financiare, ci uh, în ceea ce privește tot pachetul general ca această politică de coeziune să fie, să aibă o uh, unitate. Mulțumesc foarte mult! Mă scuzați, n-am folosit aici un cronometru, nu vreau să fac, să aplic măsuri discriminatorii, dar Eh, eu am uitat să mă uit la ceas. Are acum cuvântul doamna Birthday. 10 minute. Doamna președintă. Doamna președintă. First of all... Doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei că ne-a invitat aici pentru a prezenta un aviz în ceea ce privește noul regulament al Fondului Social European, care a fost propus de Comisie și care acum este discutat de Parlamentul European și de Consiliu. Din punctul nostru de vedere, este foarte relevant în aceste momente dificile ca actorii interesați care reprezintă economia adevărată, companii mari, dar și IMM-uri, să aibă posibilitatea să evalueze viitorul program. Uh, fondurile structurale și în special uh, Fondul Social European sunt niște instrumente esențiale pentru a contribui la depășirea crizei, uh, mai ales pentru această perioadă 2013-2040. Și trec acum la prezentarea propriu-zisă care are două părți. În primul rând, prima parte se referă la o evaluare pozitivă, a doua parte vizează problemele. În primul rând, din punct de vedere al evaluării pozitive. Știm că uh, alocările bugetare care s-au făcut uh, pot ajuta la îndeplinirea strategiei 2020. Și asta i-ar ajuta, de asemenea, pe uh, managerii de proiect să aibă o nouă abordare care ar fi mult mai utilă, dar se pare că am încurcat paginile din discurs. Salutăm această nouă abordare și apreciem uh, eforturile făcute pentru bugete, pentru uh, activitățile legate de IMM-uri și de competitivitatea acestora și uh, sprijinim și alinierea cu obiectivele strategiei Europa 2020, sprijinirea ocupării forței de muncă, integrarea pe piața muncii, educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, precum și incluziunea socială. De aceea suntem de acord cu următoarele șapte subiecte care pentru noi uh, reprezintă niște cereri pe care le avem de multă vreme. Principiul concentrării, limitarea la patru uh, bucăți din programul tematic al Fondului Social European dar în mod clar lupta împotriva șomajului ar trebui să fie cea mai mare prioritate, în special în rândul tinerilor, având în vedere rata șomajului crescută. Apreciem o nouă abordare în ceea ce privește uh, multifinanțare și ne place și această, uh, acest nou concept de multiguvernare, un concept care se aplică acestor, acestui fond. Salutăm de asemenea implicarea actorilor interesați și a uh, Uh, guvernelor în programele de evaluare. Ne place de asemenea simplificarea din partea Comisiei, uh, în special inițiativa privind ecoeziunea uh, și sumele forfetare care au fost introduse. Mai mult sprijinim uh, proiectele uh, care sunt orientate spre rezultate, deși e nevoie să se schimbe un pic mentalitatea în rândul autorităților publice și a managerilor de proiect pentru a se adapta la această nouă abordare, ceea ce nu va fi ușor. Insistăm de asemenea asupra necesității de a sprijini în continuare consolidarea capacităților acestor instituții pentru ca aceștia să-și poată îndeplini rolul cheie. Dacă îmi dați voie, acum ajung la a doua parte, mai negativă. În ceea ce privește parteneriatele, am vrea să vedem care este rolul specific al partenerilor sociali la toate nivelurile și acestea ar trebui să fie mai bine recunoscute, în special în ceea ce privește uh, ocuparea forței de muncă și educația și competențele, pe de cealaltă parte competențele și învățarea pe termen lung, pe tot parcursul uh, vieții. De asemenea, am vrea ca partenerii sociali europeni să fie implicați sau cel puțin consultați în ceea ce privește codul de conduită și cadrul strategic. În ceea ce privește aspectele instituționale, nouă ni se pare necesar ca, ă, ca acest comitet al Fondului Social European să fie menționat specific în regulament, așa cum se întâmplă în regulamentul actual. La nivel de priorități, am vrea să se menționeze în mod specific la um, Obiectivul 3, uh, formarea vocațională, ceea ce se uh, regăsește și în uh, regulamentul actual. Apoi, o nouă prioritate de investiție care ar trebui să intre tot la acest punct 3. Ucenicia este un instrument foarte promițător pentru combaterea șomajului la tineri. De asemenea, am vrea ca transferurile de afaceri să fie uh, menționate între acest, la prioritatea numărul 3. Și ajung acum la concluzie. Suntem uh, satisfăcuți în mare măsură de propunerea Comisiei, dar acum sarcina uh, Parlamentului și a Comisiei este aceea de a îmbunătăți acest prim text și noi vă rămânem la dispoziție pentru cooperare în continuare și nu în ultimul rând vreau să vă spun că uh, noi avem deja o poziție oficială pe care o să vă punem la dispoziție. Mulțumesc! Merci beaucoup pour... Mulțumesc foarte mult. pentru angajatorii care oferă servicii publice, domnul David Ancient. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta punctul nostru de vedere în acest schimb de puncte de vedere în uh, Comisia de Ocupare a Forței de Muncă din Parlamentul European. Discutăm astăzi un uh, aspect important pentru modelul social european, mai ales într-un moment de criză unde există măsuri de austeritate, uh, se uh, anulează sau se amână investițiile și așa mai departe. Auzim din toată Europa că în domeniul educației și în domeniul sănătății și în domeniul infrastructurii, cam în toată Europa au avut loc reduceri de fonduri și avem Uh, politici uh, destul de mioape uh, în acest moment. Politica de coeziune și Fondul Social European reprezintă principalul instrument pentru Uniunea Europeană și principalul braț financiar și politic cu impact pe termen lung al Uniunii Europene. Și acest instrument trebuie să fie utilizat cu grijă, mai ales având în vedere viitoarele consultări pe, baza, pe marginea programului strategic noi avem un mare interes în aceste uh, subiecte, în special în serviciile publice, care reprezintă un subiect de interes general. Pentru că acești oameni sunt uh, principalii utilizatori ai Fondului Social European. În primul rând, am salutat legătura între FSE și uh, strategia Europa 2020 pentru creștere durabilă și inclusivă. Europa are o strategie pentru următorii ani și trebuie să o folosim. Trebuie să avem niște obiective clare pentru a atinge niște scopuri ambițioase pentru o rată ocupării de 75%, pentru a reduce uh, rata abandonului școlar sub 10% și să ne asigurăm că cel puțin 40% din tineri obțin o diplomă de uh, învățământ superior. Mai mult, uh, salutăm legăturile făcute între toate aceste fonduri pentru că există o mai bună interconectare și un mai bun efect de pârghie. Salutăm dorința de a simplifica procedurile administrative și trebuie să găsim în mod clar un echilibru sănătos între necesitatea de a raporta și libertatea necesară uh, directorilor și managerilor pentru a își îndeplini funcțiile. Este într-adevăr un pas important către un management mai eficient, pentru că foarte adesea întreprinderile nu au timpul necesar pentru a uh, căuta finanțare sau pentru a solicita finanțare și uh, investiția inițială este adesea profesor prea mare. Deci, uh, tocmai de aceea, uh, simplificarea este foarte importantă și această introducere a sumelor forfetare este foarte bună. De asemenea, uh, E bine că există și această abordare în doi timpi, mai întâi prezentarea ideilor și evaluarea și apoi acordarea de finanțare. Apoi, în ceea ce privește importanța folosirii serviciilor publice, aceasta ar trebui să fie menționată mai clar în viitoarele documente legate de politica de coeziune, pentru că uh, toată această idee uh, nu ajunge să reiasă pur și simplu, e menționată clar. Uh, de asemenea, bugetul ar trebui să uh, se alinieze la ambițiile noastre foarte mari și având în vedere uh, situația economică și financiară actuală, aceasta rămâne o strategie importantă de a avea mai multe resurse pentru a putea face față provocărilor mai mari care se confruntă. În ceea ce privește prioritățile de investiții, aș dori să uh, subliniez câteva idei cheie investiție, investiții în lupta împotriva efectelor crizei, lucru care ar trebui să se facă de către toate fondurile. Ar trebui să investim în uh, educație și în abilități, pentru că uh, în Europa ne confruntăm cu o criză a uh, posturilor pentru care nu există personaj, personal calificat, mă scuzați. De asemenea, există un studiu publicat recent în care se spune că uh, oamenii care doresc să obțină un post sunt uh, uneori întârziați din cauza uh, lipsei de calificări adecvate. O creștere de 15% a investițiilor în energie este uh, pierdută pentru că nu a existat o forță de muncă adecvată și uh, în Europa, în ciuda crizei, uh, locurile de muncă neocupate este încă destul de mare, în ciuda ratei șomajului la fel de mare. Și se pare că a și crescut uh, acest număr de locuri de muncă neocupate în 2010 și 2011. Situația e și mai importantă în sectorul public, pentru că acolo um, este nevoie de competențe specifice și având în vedere că forța de muncă este în îmbătrânire și uh, nevoia de competențe este din ce în ce mai mare, uh, vârsta uh, angajaților în sectorul public este cea mai ridicată față de uh, tot restul uh, economiei. În termeni demografici, și acesta este o, un subiect important pentru viitor, pentru că în uh, conformitate cu uh, studiile uh, făcute, numărul uh, de tineri din Europa va uh, scădea în, uh, începând cu 2008 până în 2016 și numărul vârstnicilor va crește. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există un transfer de competențe între generații în cadrul companiilor și că există această capacitate de a face transfer de competențe. De, uh, provocările demografice au un impact foarte mare și în mod, asupra modului în care serviciile esențiale sunt uh, operate din cauza unei societăți în îmbătrânire. Și din toate aceste motive și din multe altele, așteptăm cu interes să avem o contribuție la discuția cu Parlamentul și Consiliul uh, în ceea ce privește viitorul acestui subiect foarte important și să avem o colaborare fructuoasă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la ONG-uri și dau cuvântul pentru platforma socială președintelui, domnul Connie Reuter. Două minute. Zece minute, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc că am posibilitatea de a vă vorbi astăzi. Într-adevăr, cred că nu e suficient să organizăm încă o dezbatere pe un nou subiect, un alt proiect, o altă orientare. Fondul Social European, așa cum s-a spus, este crucial pe timp de criză. Dacă scăpăm din vedere orientarea acestuia, scopurile, implicațiile, atunci ne vom afla în situația care există deja în multe dintre țări. Problema nu e condiționalitatea, problema e că fondurile nu sunt utilizate. Există șapte milioane în fondul structural care au fost folosite inadecvat și nu are nimic de a face cu incapacitatea partenerilor sociali și a ONG-urilor de a vedea unde trebuie folosiți banii. Nu, e vina administrației care nu a reușit să identifice unde sunt nevoile sociale, nevoile de formare, de educație. Cred că suntem cu toții de acord că există o necesitate de a concentra Fondul Social European spre aceia care au nevoie de el. De aceea mă bucur că am auzit declarația pe care a făcut-o la început președintele Consiliului. Pur și mi-a tăiat și mie mai mult din discurs pentru că înseamnă că nu mai trebuie să discutăm despre condiționalitate. Există un acord general că vorbim despre ceva lipsit de importanță. Nu trebuie să existe o dublă pedeapsă pentru acele țări care trebuie acum să revină pe traiectoria de creștere și dezvoltare. Așa că Fondul Social European nu ar trebui folosit atunci, ar trebui folosit chiar dacă unele obiective lipsesc când vorbim de niște lipse, lipsuri în ceea ce privește partea financiară. Când vorbim despre Fondul Social European există două puncte importante. Și antevorbitorii mei au spus că acum nu mai discutăm despre strategii de ocupare. În dezbaterea europeană, sau cel puțin aceasta e impresia cetățenilor, nu se discută despre ocupare, despre aspectele sociale. De aceea cred că e foarte important, dacă vrem să recreăm legătura dintre cetățeni și instituții, atunci trebuie să le arătăm că discutăm despre viitorul fond, acestui fond care are o dimensiune politică foarte importantă. Strategia Europa 2020 a dispărut puțin din discurs și eu cred că ar trebui să reîncadrăm și acest subiect. Da, noi, ONG-urile, suntem pentru dezvoltarea piețelor, pentru dezvoltarea durabilă, dar ne dorim și o creștere axată pe incluziune și aici joacă un rol important Fondul Social European. Noi, ca platformă socială, am, am propus un pachet de șase, nu ca al dumneavoastră, ci altfel, mult mai social. Am propune șase chestiuni. În primul rând, Fondul Social European ar trebui să se concentreze pe obiective sociale. Cred că și în această cameră suntem cu toții de acord, cel puțin în această comisie, că așa trebuie să acționăm. Astfel vom putea să vedem exact ce înseamnă incluziunea socială, cum luptăm împotriva sărăciei și cred că și colega de lângă mine va menționa acest subiect. Apoi, trebuie să fie incluse și chestiuni legate de egalitatea dintre bărbați și femei și non-discriminare. Știm că atunci, știm că pe timpuri de criză discriminarea devine o problemă. Apoi, un al doilea punct, finanțarea generală. Da, salutăm acest fapt, câteodată Comisia crede că ONG-urile nu pot fi guvernate. Nu, nu e așa, știm ce înseamnă guvernanța. Însă noi vă spunem ce am apreciat noi cel mai mult pe, în aceste vremuri ne-am dorit să, fie cresc- să existe 25% pentru Fondul Social European în regulamentul general. Nu știm acum care va fi cadrul financiar multianual, dar noi sperăm totuși să existe această clauză de 25%. Un al treilea punct, bugetul FSE ar trebu- cu propunerea de 20% pentru incluziune socială și lupta împotriva sărăciei ar trebui să existe. Noi ne-am mobilizat toate, re- toate rețelele dacă se încearcă o scădere a acestui procent. Apoi, parteneriatul în al patrulea rând. Da, cu prietenii noștri, partenerii sociali, știm că Ocuparea este o dimensiune a dialogului social. Nu există niciun semn de întrebare. Însă ce se întâmplă cu cei care nu se implică în dialogul social pentru că nu sunt destul de calificați, sunt în afara pieței muncii și, au un... și nu au acele calificări pentru un anumit loc de muncă. Ei bine, noi trebuie să aducem pe calea cea bună, să reușim să-i orientăm și să încercăm să îi reintegrăm, reintegrăm pe piața muncii. În organizația mea depunem o astfel de muncă deja de 25 de ani. și știm că inserția socială este foarte importantă. Cu aici, pute, aici putem veni noi cu o plus valoare. Nu vorbim de o competiție între ONG-uri sociale și partenerii sociali. Sunt roluri complementare și am dorit să subliniez acest aspect. Apoi, numărul 5. Nu vorbim doar de principii de parteneriat, ci și despre finanțarea ONG-urilor. Astăzi, ONG-urile sociale sunt implicate în formare vocațională, formare profesională, însă câteodată nu au acces la fonduri. Această situație diferă de la stat membru la stat membru. Nu au acces la anumite fonduri pentru că în unele țări, nu vorbesc doar despre Ungaria, ci și despre altele, din motive politice, ONG-urile sociale, societatea civilă, toate acestea sunt, uh, nu au pur și simplu acces la fonduri așa că e important să facem ceva. Trebuie să identificăm unde sunt nevoile de pe piața muncii. Trebuie să îi implicăm pe aceia care sunt foarte aproape de realitățile sociale și aceștia, pe de-o parte, sunt partenerii sociali, dar și ONG-urile sociale. De aceea ar fi foarte important pentru noi ca și organizațiile mici, prin simplificare, simplificarea despre care ne vorbea doamna Moran Chartier în discursul său, această simplificare nu trebuie să fie doar pentru administrația publică, ci și atunci când vorbim de acces la fonduri, eficacitate și implicarea ONG-urilor sociale. Mai există alte chestiuni pe care le veți dezbate? Mai am, cred, patru minute, dar cred că ar trebui să continuăm dezbaterile. Vorbim într-adevăr de Fondul Social European și despre noile provocări care rezultă din schimbările demografice. Ce țintim? Îi țintim pe tineri, acei tineri care nu au acces la piața muncii, sau putem să îi țintim și pe cei care au peste, 60, peste 55 de ani? Pentru că există acest obiectiv al uh, Uniunii, Uniunii Europene de a integra și acest grup de vârstă. Și știm, când treci de 52-53 de ani, îți prești locul de muncă, primești unul de o calitate mai mică cu un salariu mai mic. Cum poate Fondul Social European să se concentreze mai bine pe șomajul în rândul tinerilor, în rândul vârstnicilor? Apoi, ce se întâmplă cu integrarea populației uh, de imigranți? Toate aceste grupuri există, trăiesc în Europa și și imigranții trebuie să fie calificați și să aibă acces pe piața muncii. Și încă un punct, am dorit să fie introdusă și dimensiunea economiei sociale. Atunci când vorbim de piața muncii, nu vorbim doar despre locuri de muncă în industrie, în domeniul ecologic, ci și în ceea ce privește îngrijirile. Și aici e nevoie de calificare și pregătire. Nu aș spune că pentru prima dată, dar avem o situație nouă în care salutăm ce avem în fața noastră, există niște propuneri de modificări, de îmbunătățiri. Și la sfârșit vreau să vă mulțumesc că ne-ați dat oportunitatea de a vorbi despre aceste chestiuni. Cred că e foarte important pentru viitorul model social european și Fondul Social European are un, un rol mare. Mulțumesc! Mulțumesc, ultimul invitat pentru această primă parte a discuției noastre. În numele rețelei europene antisărăcie, doamna Jones, care este coordonatoare de politici la nivelul acestei rețele. Aveți cuvântul 10 minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vorbesc în fața acestei comisii. Câte ceva despre rețeaua antisărăcie. Suntem o rețea independentă de ONG-uri care luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Lucrăm cu peste 30 de astfel de rețele din 30 de țări din Europa și cu 23 de organizații europene. Și sunt implicați exact cei care suferă de sărăcie. Am vrut să spun de la început foarte clar următorul fapt. Propunerea Comisiei în ceea ce privește Fondul Social European este un beneficiu foarte important din cadrul strategiei Europa 2020. Noi am făcut lobby foarte mult în ceea ce privește sărăcia și observăm că regăsim aici multe. Aș dori să spun că Salutăm două domenii foarte clare. În primul rând, rolul consolidat pe care îl are fondul în ceea ce privește reducerea sărăciei acele 20%. Un alt domeniu pe care îl sprijinim are de-a face cu principiul parteneriatului. Ne dorim mai degrabă o abordare de jos în sus e nevoie să fie sprijinite, să fie sprijinită simplificarea și niște sisteme mai uh, prietenoase ONG-urilor. Obiectivele pot să fie consolidate, voi spune mai târziu care sunt obiectivele noastre în acest moment. Credem că Fondul Social European nu poate să abordeze singur sărăcia, așa că e nevoie de multe fonduri structurale pentru a aborda această problemă însă e nevoie de un sistem de evaluare care să monitorizeze și să evalueze progresul. Mă voi concentra astăzi pe Fondul Social European, apoi am auzit despre condiționalitate. Ne pare bine să auzim că această comisie deja refuză acest fapt, s-au făcut referințe în acest sens. Eu mă voi concentra pe ce poate să facă Fondul Social European astfel încât să ajute la reducerea sărăciei. Cred că e important să avem argumente foarte bune pentru aceste 20%, pentru că sunt amenințate. De ce există aceste două, de ce sunt atât de importante aceste 20% pentru lupta împotriva sărăciei? În primul rând, Comisia a spus clar că e nevoie de îmbunătățire. În raportul sa strategic s-a spus că progresul în, în lupta împotriva sărăciei este lent. Deci nu am făcut progrese nici când vorbim despre programul inițial. Doar 12% din fondurile FSE sunt folosite acum pentru incluziune socială, un procent foarte mic. Apoi, Sărăcia și excluziunea socială au crescut din cauza crizei și a măsurilor de autoritate. Raportul Comisiei pentru Protecție Socială, care monitorizează impactul crizei, ne spune următoarele. două milioane de oameni sunt acum amenințate, în plus sunt amenințate de sărăcie din cauza crizei. Nu doar atât, ci situația a devenit și mai gravă. Avem 300, cu 345 de mii de oameni în plus care suferă acum din, din cauza sărăciei extreme. Observăm că există oameni care au un loc de muncă, dar totuși suferă de pe, de, de pe urma sărăciei. Deci a avea un loc de muncă nu înseamnă că ai scăpat de sărăcie. Da, trebuie să ne uităm la ocupare, dar trebuie să mergem și mai departe. Avem nevoie de abordări integrate. Incluziunea e foarte importantă și e nevoie de investiții crescute. Apoi, egalitatea teritorială. Această alocare de 20% e foarte importantă pentru a asigura un echilibru între statele membre. Avem nevoie de toate argumentele, trebuie să fie foarte clar să spunem ce își doresc statele membre și să spunem că aceste 20% sunt prioritatea noastră. Apoi, ajutorul alimentar. Mai vreau să spun ceva și despre acesta acesta se va încadra în cele 20 de procente din separare. Noi sprijinim ajutorul alimentar, însă nu e o strategie de combatere a sărăciei. E pur și simplu un rezultat pentru a încerca să abordăm situația gravă de acum. Așa că noi am spune că ajutorul alimentar trebuie să fie într-o linie bugetară adițională, ca ceva extra. Așa că ne, dorăm, ne dorim să fie un element suplimentar. Apoi vreau să vorbesc despre obiectivele tematice, astfel încât să ne asigurăm că avem o strategie bună de a lupta împotriva sărăciei. Ne plac obiectivele pentru ocupare, însă trebuie să vorbim despre o ocupare durabilă, despre locuri de muncă decente și salarii decente. Așa cum am spus, ocuparea nu înseamnă că oamenii vor scăpa de sărăcie. Accesul la locuri de muncă e foarte important. Nu există o soluție care să fie bună pentru toată lumea. E nevoie de acordarea de sprijin țintit pentru șomajul pe termen lung, dar și ceva pentru cei care se confruntă cu diferite dezavantaje. Incluziunea e, incluziunea activă e un obiectiv, dar trebuie să știm exact ce înseamnă acest termen. Vorbim despre sprijin pentru un salariu echitabil, o muncă de calitate și accesul la servicii de calitate. Există aceste trei elemente care formează o abordare integrată. Deci vorbim despre aceste trei dimensiuni importante și nu doar despre condiționalitate. Trebuie să trecem de ocupare, e importantă, însă trebuie să integrăm toate prioritățile astfel încât să ne asigurăm că cetățenii au acces la serviciile de care au nevoie. Un al patrulea domeniu, alinierea la Europa 2020. Da, sprijinim acest fapt, pentru că astfel putem să luptăm uh, la reducerea sărăciei. Însă trebuie să se asigure o, o aceeași importanță și celorlalte obiective. Noi credem că țintele legate de sărăcie și incluziune sociale sunt cele mai importante. E nevoie de un sistem de valoare socială clară. Aici e nevoie de niște indicatori. Trebuie să vedem ce fel de locuri de muncă există, câți oameni lucrează, apoi, car, apoi e nevoie și de un alt tip de indicatori care să apară în liniile directoare. Trebuie să existe o legătură mai bună între Fondul Social European și coordonarea socială la nivel european. E nevoie de o întreagă serie de indicatori și va exista acum și un mecanism de raportare. Așa că trebuie să se facă aceste legături, astfel încât să avem o abordare mult mai bună pentru a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. În introducere am vorbit despre clauza de condiționalitate care pune în pericol obiectivele pe care ni le-am propus. Vorbim aici de o pedeapsă dublă. Pedepsește acele zone cu probleme, acele grupuri care sunt mai slabe și nu putem să acceptăm așa ceva. Și în final despre parteneriat. Uh, E foarte important și aici sunt foarte importante ONG-urile. Se recunoaște că, într-adevăr, ONG-urile au experiență în ceea ce privește grupurile vulnerabile și acei oameni care sunt excluși din societate. Ei știu cum să-i ajute și să ajungă la un loc de muncă de calitate, dar și cum să se integreze din nou în societate. Pe moment avem foarte multă experiență în uh, cadrul organizației noastre în acest sens, dar acum în ultimii ani am cunoscut o reducere, așa că ne e tot mai greu. Trebuie să recunoaștem cât de importantă e integrarea partenerilor în fiecare stadiu al programului. E nevoie de programe operaționale. Asistența tehnică trebuie să fie sprijinită pentru că aceasta ajută organizațiile mai mici să acceseze fondurile structurale. Apoi, granturile acestea trebuie să fie accesibile, sunt foarte importante în accesarea fondurilor. Apoi, trebuie să vedem care sunt regiunile prioritare și cum se pot folosi fondurile acolo. Salutăm propunerile din fața noastră și ne dorim să existe mecanisme mai prietenoase cu ONG-urile, niște costuri simplificate, niște sume paușale și așa mai departe. Apoi, plățile întârziate. Acestea presupun o problemă pentru ONG-uri, așa că trebuie să se discute și despre ele. O ultimă chestiune, cooperarea transnațională. Salutăm propunerea, însă trebuie să se facă mai multe, astfel încât ONG-urile să poată accesa mai ușor programele transnaționale. E nevoie de practici la nivel uh, comunitar în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Am avut niște prezentări foarte complete mi s-a spus că Business Europe nu poate să participe, nu era, a fost nimeni care să poată contribui la dezbaterea noastră, este independent de voința noastră, dacă unul dintre partenerii sociali nu este prezent. Să vedem uh, ordinea oratorilor, îi voi lua în uh, ordinea în care au cerut cuvântul, dau cuvântul domnului Thomas Mann și apoi domnului Dardena. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că în ceea ce privește Fondul Social European cunoaștem acum o extindere a acestuia până la 84 de miliarde de euro. E foarte important. Noi ne dorim să folosim aceste fonduri cât se poate de bine. Și am văzut și ne-au arătat sondajele de acum, da, e important să acționăm într-un mod eficient, însă cum putem asigura această eficiență? M-a uimit faptul că în propunerea Comisiei Europene s-au spus următoarele. Își doresc acum niște indicatori legați de rezultate. Însă până acum bilanțurile au arătat foarte bine. Puteam să vedem ce funcționează în anumite state membre și ce nu funcționează. Acum observăm că vom avea niște instrumente de care ne vom putea folosi mult mai bine, așa că acest lucru e foarte bun. O a doua observație. Și doamna raportor ne-a spus că în anumite state membre colaborarea cu ONG-urile și partenerii sociali nu prea funcționează. De aceea eu subliniez că e foarte important ca o parte din fondurile FSE să ducă tocmai în construirea de competențe, astfel încât organizațiile cetățenești, partenerii sociali să spună, da, și noi suntem implicați și avem o parte importantă de jucat. Cred că e foarte important. E nevoie să fie construite capacități astfel încât să ne asigurăm că există acces la educație, și să explicăm cât de importantă e implicarea partenerilor sociali, pentru că dacă nu, nu vom progresa. Cred că e un element crucial am văzut rezoluțiile Parlamentului European, se tot cere consolidarea în colaborare cu partenerii sociali. E important pentru noi, dar trebuie să fie pusă în aplicare această măsură și în statele membre. Am și o întrebare pentru Elizabeth în raportul pe care îl va face, dar e o întrebare și pentru ceilalți. Vorbim despre inovare socială, pe care vrem să o sprijinim. Sună foarte frumos, însă cum arată această inovație socială? Unde o observăm? Sub ce formă? Deci vreau să știu ce e inovator aici. Avem diferite măsuri sociale. Dacă acestea ar putea să fie puse în aplicare, atunci cred că am avea o șansă foarte bună pentru viitor. Dar pur și simplu să folosim acest cuvânt frumos, inovații, cred că e insuficient. Trebuie să înțelegem lucrurile, să vedem cum funcționează. Ca să fim eficienți, trebuie să muncim toți împreună și noi, europarlamentarii, avem plângerile noastre, știm unde lucrurile nu merg bine, dar trebuie să ne asigurăm că împreună ajungem să ne atingem obiectivele. Comisia ne-a spus care sunt prioritățile. Poate că ar fi bine să renunțăm la unele din priorități, să spunem, ne concentrăm pe patru sau cinci lucruri pe care chiar trebuie să le punem în aplicare. Și cred că dacă am acționa așa, atunci munca noastră ar fi într-adevăr foarte importantă. Ieri am auzit-o pe doamna Moran și astăzi și Elizabeth. Francezii sunt foarte buni în acest sens. Eh, monsieur... Domnul Darden, Apoi doamna Iazovietska, domnul Dardan. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru diferitele contribuții ale invitațiilor noștri. Este o temă esențială, mai ales în contextul de criză în care trăim și cu care ne vom mai confrunta câțiva ani. Dacă mă voi concentra asupra câtorva elemente, sunt de acord cu unele din propunerile făcute aici mai ales când vorbim despre 20% dedicați luptii împotriva sărăciei din acest fond. Cred că este un element important și vine în prelungirea raportului privind lupta împotriva sărăciei, care a fost uh, întocmit la sfârșitul anului trecut. De asemenea, mă bucur noțiunea aceasta de regiune de tranziție. Cred că este o noțiune importantă da, chiar dacă trebuie precizate lucrurile, cred că o mulțime de cetățeni europeni să poată beneficia de aceste fonduri. Cred că elementul de evaluare a rezultatelor este foarte important pentru a justifica utilitatea acestor măsuri și, de asemenea, utilizarea fondurilor Utilizarea eficace este de asemenea un element important care a fost uh, subliniat și de antevorbitor. Cred că avem nevoie de toate sugestiile venite dinspre partenerii sociali pentru a folosi aceste fonduri cât mai bine. Evident că e nevoie de mai multe fonduri, dar trebuie ca aceste fonduri să fie folosite eficient. O altă temă importantă este coordonarea mai bună a fondurilor. Din acest punct de vedere, mă voi referi la fondul de adaptare la globalizare. Este important să păstrăm obiectivele specifice ale fiecărui fond. Deci ideea asta de coordonare nu trebuie să piardă din vedere specificitatea și rolul fiecărui fond în parte. Mă gândesc de asemenea că este bine să întărim uh, modalitățile, mijloacele de care dispune Fondul uh, Social European și misiunile sale, ajutorul alimentar, de exemplu, sporindu-i misiunile, la un moment dat s-ar putea să se piardă ideea că uh, se diminuează fondurile alocate misiunii inițiale a crodului, a fondului cei 40% destinați luptei pentru ocuparea forței de muncă mi se pare o propunere foarte bună. Uh, chiar dacă președinția spunea că n-ar trebui uh, să ne referim la acest aspect, totuși mă voi referi la condiționalitatea macroeconomică, care mi se pare foarte importantă. Mulțumesc, doamna Iajovlețca și apoi doamna Schroeter. <clears throat> Bardzo często krytycznie oceniamy efektywność wykorzystania funduszu. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte adesea vedem că există o critică la adresa eficienței cu care se utilizează acest fond. Ieri, doamna Morea a organizat o reuniune foarte interesantă cu experții și asta ne-a demonstrat care este distanța între capacitatea și calificările oamenilor și uh, cererile de pe piața muncii. De unde și întrebarea mea. Vedeți posibilitatea de a întreprinde măsuri inovatoare tocmai pentru a adapta necesitățile sau, de fapt, calificările, competențele, stagiile de formare finanțate de uh, Fondul Social European la solicitările pieței muncii. Noi, în regiunea noastră, am organizat un proiect în parteneriat cu Germania și în timpul acestui proiect, din 3 în 3 luni, întreprinzătorii din uh, regiune le dau informații despre uh, potențialele nevoi pe care le aveau uh, în ceea ce privește lucrătorii și potențialele calificări. Deci care sunt calificările de care au nevoie, care sunt uh, tipurile de lucrători de care au nevoie. Din păcate, acest uh, program a trebuit să fie stopat. Și acum au trecut de atunci 14 ani și în acești 14 ani nu am mai reușit să mai facem acest proiect. Uh, dar avem destule informații pentru a putea, într-adevăr, să oferim, să formăm oamenii așa cum trebuie în domeniile de care avem nevoie. La capătul acestor ani avem deja niște date care ne-ar permite să tragem învățăminte pentru viitor. Deci să facem niște proiecții de viitor și să știm de ce vom avea nevoie. Aveți informații pe care am putea să le utilizăm în ceea ce privește noua perspectivă pentru a utiliza mai bine aceste fonduri și pentru a ajuta oamenii care nu se pot integra pe viața muncii? Doamna Schröter și apoi doamna Kinga Gonț. Doamna Schröter. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Am o solicitare specială și anume să trimiteți contribuțiile și în scris. Am încercat să scriu ce ați spus pe măsură ce vorbeați, dar uh, mi s-au părut uh, că sunt niște sugestii foarte bune și foarte complete pe care aș dori să le citesc cu mai mare atenție pentru a modifica regulamentul. Deci ar fi grozav dacă ați putea trimite toate aceste lucruri în scris. A doua observație. Există anumite lucruri care au fost menționate care joacă un rol mai mare în regulamentul general decât în regulamentul privind funcționarea Fondului Social European. Și deci este important pentru mine ca în aceste contribuții pe care le trimiteți în scris să spuneți de asemenea și ce, ați, ce modificări ați vrea să vedeți în regulamentul general în ceea ce vizează uh, Fondul uh, Social European și uh, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Pentru că punctele esențiale care se referă la finanțare, la regulile generale de finanțare și așa mai departe, sunt incluse în regulamentul general și există niște procentaje care sunt puse la dispoziția Fondului Social European. Iar în ceea ce privește cota uh, FSE în uh, statele membre individuale, va fi într-adevăr o luptă între organizații pentru a pune mâna pe aceste fonduri. Dar uh, doar Comisia de Ocupare a Forței de Muncă din Parlamentul European este cea care este în favoarea a ceea ce susțineam inițial. Dar în niciuna dintre contribuțiile dumneavoastră nu ați menționat un element esențial în ceea ce privește principiul de parteneriat, și anume diferența față de articolul 6, pentru că în articolul 6 avem o, un parteneriat calificat pentru uh, un număr de state membre, nu pentru întreaga Uniune și nimeni n-a menționat acest lucru. Pentru mine acesta este un punct esențial, deci m-ar bucura dacă aș putea face câteva observații pe această temă. În ceea ce privește ajutorul alimentar, trebuie să fiu sinceră. Analizând situația și um, cred că solicitarea de a avea o linie bugetară suplimentară este o utopie, ca să fiu sinceră. Uh, Acum nu avem fonduri suficiente pentru fondurile structurale și nici nu știm dacă vom primi suficient, suficiente fonduri pentru alte uh, instrumente sociale. Deci asta ar fi o utopie. Dar, pe de altă parte, avem o situație în care șase state membre depind de această finanțare care s-ar putea să nu le mai stă la dispoziție începând cu 1 ianuarie 2015. Deci cred că ar fi o idee foarte inteligentă, având în vedere situația bugetară din uh, Uniune, să spunem că Comisia ar trebui să includă aceste fonduri în Fondul Social European, avantajele fiind că oamenii care vor fi afectați ar avea totuși parte de finanțare. Și asta este o problemă, cum spuneam, doar într-un mic număr de uh, state membre. Și în același timp am putea să încercăm să depășim uh, dependența acestor oameni, pentru că s-ar putea face o combinație cu alte măsuri ale FSE. Și cred că ar fi o idee bună ca aceste lucruri să rămână, pentru că ele afectează, cum spuneam, doar un mic număr de state membre. Deci m-ar bucura o abordare diferită. Mă surprinde de asemenea că niciunul dintre dumneavoastră nu s-a ocupat de concentrarea din uh, FSE. Unii dintre noi s-au făcut aluzie la asta, dar poate e bine dacă analizăm faptul că a patra prioritate este și a patra prioritate din regulamentul general. E suficient? Poate ar trebui să ridicăm acest număr de priorități la 5 sau 6 Există vreun pericol dacă facem acest lucru? Ar fi o idee să spunem, bine, avem patru priorități, dar ar trebui să avem măcar una pentru a încerca să schimbăm alocarea de procente. Aș vrea niște observații pe această temă. Mulțumesc. Kinga. Doamna Kinga Gonț, apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte importantă această audiere și foarte utilă și aceasta și următoarea. Și ascultând uh, comentariile dumneavoastră, am avut senzația că este un parteneriat foarte important pe care am putea să-l avem între cei care lucrează la regulamentul privind Fondul Social European, uh, raportorii, raportorii din umbră, în Parlament, și aceia dintre dumneavoastră care au o înțelegere foarte profundă a punerii în aplicare și au și niște recomandări. Deci cred că ar fi extrem de util pentru noi toți dacă ne-ați uh, trimite personal uh, recomandările dumneavoastră pentru, utiliza, pentru ca noi să le putem utiliza în uh, acest proces. Nu vorbim acum doar despre regulamentul uh, Fondului Social European. Va fi foarte important să uh, armonizăm acest regulament cu regulamentul cadru. Și colegii care lucrează la Comisia Regii și colegii care lucrează la uh, regulamentul uh, privind fondul pentru schimbare socială, ar trebui să ne coordonăm, pentru că toate aceste regulamente sunt legate unele de altele. Aș dori de asemenea să vorbesc și despre acest pact teritorial și despre conceptul parteneriatului, pentru că principiul parteneriatului este un subiect major aici și ar fi foarte, va fi foarte important să vedem cum va fi pus în aplicare și cum va fi monitorizat de către Comisie, pentru că Știm cu toții că este mai ușor să pui în aplicare și să vezi o, un parteneriat real pe teren. Deci cred că ar trebui să mai lucrăm uh, la acest lucru, la acest concept de parteneriat și de pacturi ter- teritoriale. Cum putem să implicăm ONG-urile, cum putem să implicăm partenerii sociali, pentru că avem acest, una, un, un mesaj dublu pe de o parte, avem nevoie de autorizație pentru punerea în aplicare, pentru a crește eficientizarea, așa cum ați spus și noastră, pentru că utilizarea fondurilor ar trebui să fie mai eficientă, dar în același timp ne trebuie și un uh, control la nivel european mai puternic în ceea ce privește strategiile naționale. Strategiile naționale ar trebui să uh, urmărească obiectivele uh, stabilite deja în strategia Europa 2020 și statele membre ar trebui să monitorizeze programele oper operaționale pentru a vedea dacă ele respectă aceste obiective. Cred că este foarte important să păstrăm proporțiile care uh, sunt acum incluse în propunere, 25% uh, din fondul de coeziune pentru FSE și, de asemenea, și procentajul de 20% dedicat programelor antisărăcie. Din câte știu eu, Consiliul și unele state membre nu sunt foarte mulțumite de aceste proporții și uh, care sunt și obligatorii și cred că ar fi foarte important să fim sprijiniți de dumneavoastră, de toate organizațiile noastre, pentru a păstra aceste proporții. Cred că uh, propunerea este uh, una destul de bună și grupul de lucru FSE este un uh, uh, cadru foarte bun pentru a avea un dialog uh, închis cu Comisia înainte ca ei să redacteze această propunere. Deci cred că sarcina noastră acum este să păstrăm aceste elemente pozitive, simplificarea regulilor pentru ca Uh, Fondul Social European să fie uh, disponibil și pentru organizații mai mici, să avem uh, contact direct cu acele grupuri din societate care au nevoie de Fondul Social European și așa mai departe. Și uh, e bine că ați vorbit despre armonizarea fondurilor pentru a înființa programe complexe pentru comunitățile locale. Pentru că este, până acum, programele erau divizate în părticele mai mici. Uh, și nu exista un uh, program complex care să le reunească pe toate. Deci, cred că putem să ne sprijinim reciproc, drept pentru care aș dori să vă rog să ne trimiteți părerile dumneavoastră pe de o parte și pe de altă parte să supravegheați uh, regulile existente în regulamentul cadru pentru a vedea regulamentul privind uh, fondul social. Mulțumesc. Doamna Harkin, și apoi o să vedem, mai există altcineva care dorește să vorbească, doamna Basto, și apoi închidem uh, lista oratorilor, doamna Harkin. Mulțumesc, le mulțumesc colegilor pentru prezentări. Sunt câteva puncte despre care aș dori să vorbesc. Ne-ați vorbit despre regiunile de tranziție, că trebuie să fim flexibili și atenți. Da, sunt în totalitate de acord. Propunerea e să luăm anii 2007, 2008, 2009 pentru calcule. Foarte multe dintre regiuni sunt foarte afectate de criză, dar acest lucru abia acum reiese în cifre și dacă nu suntem atenți vom include și regiunile de tranziție care acum de fapt depășesc criza și nu le vom include pe cele care au de pierdut de pe urma crizei. Așa că trebuie să fim foarte atenți. Nu știu despre ce fel de flexibilitate vorbim, ce fel de flexibilitate putem include. Mulțumesc pentru acest uh, act legislativ cu șase documente alternativ. Da, e bine să avem alternative. Apoi am auzit despre principiul de parteneriat. Sunt de acord, nu e de ajuns ca acesta să apară în legislație. E nevoie de detalii în acest sens. Știu că s-a făcut o analiză în ceea ce privește funcționarea acestui principiu de parteneriat în ceea ce erau numite atunci noile state membre în anul 2004. Titlul acestui document era Iluzia includerii și cred că acest lucru ne spune foarte multe despre cum funcționa acest principiu. De aceea trebuie să ne asigurăm că documentele pe care le modificăm aduc cât de multe beneficii e posibil. Ne-ați mai vorbit și despre FSE care să sprijină, uh, să sprijină abordările la nivelul comunităților. De multe ori acestea sunt organizate în totalitate de voluntari. Aș dori să știu câte ceva despre finanțarea pentru aceste organizații. Plățile întârziate, unul dintre dumneavoastră a vorbit despre ele. Da, sunt foarte importante. De multe ori aceste organizații au mari probleme, au împrumuturi bancare, știu care sunt problemele. Foarte multe organizații nu vor să acceseze fondurile europene tocmai pentru că există aceste întârziere ale plăților. Nu știu unde apare această întârziere pe parcursul lanțului, dar e clar că trebuie să ne ocupăm de problemă. S-a vorbit despre abordările de integrare în cadrul incluziunii sociale. Da, e importantă lupta împotriva sărăciei, însă m-ar interesa niște idei mai uh, elaborate. Apoi am auzit despre disparitatea între competențe și lipsa de formare. Ieri am avut o cină cu o organizație și conform uh, informațiilor pe care le aveau, există foarte mulți muncitori care sunt fie supracalificați, fie subcalificați. De, cei subcalificați sunt mai mulți. Așa că e clar că e nevoie de niște abordări regionale în ceea ce privește formarea. Și totul depinde foarte mult de competențele pe care le au persoanele în cauză. Ce fel de direcție doriți să urmați în acest sens? Mulțumesc! Mm. Mulțumesc foarte mult, doamna Bastos. Doamna raportor, doriți să interveniți acum sau la sfârșitul uh, tuturor intervențiilor? Doamna Bastos, uh, apoi o să dau cuvântul experților și apoi doamnei. Mulțumesc, doamnă președintă, că îmi permiteți să intervin. Am dorit să particip la această discuție, care e foarte importantă. Vreau să o felicit pe doamna Moran Chartier și pe toți invitații care au contribuit la acest dosar, ca să putem să ne dăm seama care sunt implicațiile acestui nou regulament asupra Fondului Social European. Obiectivele definite sunt marile obiective pe care trebuie să le urmărim, protejarea locurilor de muncă, lupta împotriva șomajului tinerilor, posibilitatea de a, a folosi fondurile pentru promovarea locurilor de muncă pentru tineri, și reducerea ratei uh, șomajului, care e o consecință dramatică în multe state membre a crizei economice și sociale prin care trecem. Mobilitatea profesională, investițiile în calificările profesionale sunt alte obiective sau priorități ale Fondului Social European. Deci investiția în calificări este o manieră ca mâna de lucru să devină mai competitivă, pusă față în față cu economia globală. Dinamismul impune o formare mult mai bună. Suntem uh, absolut conștienți de faptul că aplicarea în teren ar putea uh, să fie extrem de importantă în perioada 2014-2020 autorile, autoritățile locale și cele naționale trebuie să se implice în formarea profesională. Și există și, bineînțeles, și noțiunea de proximitate, mobilizarea tuturor resurselor uh, care trebuie să fie cât mai aproape de cetățean pentru persoanele care au nevoie să aibă acces la acest fond. Lucru, elementul acesta este esențial. Sigur, există șomaj și persoanele care sunt uh, victimele ale șomajului sunt foarte interesate de aplicarea acestui fond. Uh, și apoi mm, clauza condiționalității macroeconomice. Nu avem nicio îndoială apropo de rezultatele ei. Mi s-a spus că respinderea acestei uh, clauze de uh, condiționalitate are efecte negative. Și apoi ne gândim și cum se poate aplica Fondul Social European. Eu reprezint un stat membru care este grav lovit de măsurile de austeritate și de uh, consolidare bugetară, iar noțiunea de regiune defavorizată ne poate permite să luptăm împotriva șomajului. Principiul um, sau noțiunea de regiune de convergență este vorba de marile regiuni care trebuie să fie favorizate pentru aplicarea fondului. După cum dați seama, eu vin din Portugalia și uh, integrarea socialilor fără, partenerilor sociali fără partenerii sociali nu uh, duce la aplicarea echitabilă a fondurilor. Deci trebuie, aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Uh, de la început până la aplicarea în teren. Trebuie, bineînțeles, să, uh, ca fondurile să ajungă la destinatarii lor, mai ales tot ceea ce înseamnă incluziunea socială. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Aș dori să spun și eu câteva cuvinte, dar înainte de a face acest lucru, am să le spun câteva cuvinte domnului Anderson și domnul Mezier. Uh, se va discuta și punctul pentru care sunt aici cu o mică întârziere să nu se impacienteze. În funcție de deciziile pe care le-am luat ieri, am câștigat puțin timp iar vom avea timp pentru audierea respectivă, dar vrem înainte să finalizăm această discuție care este esențială, ținând cont de competențele uh, comisiei noastre. Aș dori să adresez o întrebare invitațiilor noștri. Poate fi o întrebare iconoclastică, dar într-o asemenea audiere se poate pune o asemenea întrebare. Dacă negociem acest uh, regulament pentru următoarea perioadă multianuală, uh, ar trebui să ne gândim ce s-a întâmplat înainte. În sensul simplificării sunt de acord cu tot ce s-a spus. Dar pentru mine simplificarea și de deci, gestiunea fondurilor uh, înseamnă că trebuie să mergem pe două picioare, o, să mergem pe două aspecte. Un aspect și anume, cât anume prin gestionarea fondurilor structurale, adică și mai ales a Fondului Social European, se trag niște învățăminte legate de buna guvernanță și cred că trebuie să spunem, cred că trebuie să demonstrăm uh, acest lucru printr-un echilibru corect. O regiune care nu este cea mai prost administrată din Europa, regiunea Île-de-France, am înțeles că și pentru această regiune utilizarea fondurilor structurale s-ar putea să aibă uh, un efectul de a ameliora practicile de guvernanță și de gestiunea fondurilor publice. Deci cred că trebuie să ne gândim și la acest aspect. Înțeleg, sigur, că foarte mulți participanți solicită această simplificare care trebuie să aibă locul la începutul și la sfârșitul procesului. Deci când se prezintă dosarele și când se controlează. Gândindu-ne bine, eu mă întreb dacă n-ar trebui cumva să ne inspirăm din ce face Uniunea Europeană acolo unde are cele mai multe competențe. O competență foarte la modă astăzi la anumite guverne și anume în ceea ce privește politica concurenței. În acest domeniu, fie toată lumea știe că unul din aspectele foarte importante este gestionarea ajutoarelor de stat. Ori, când vorbim de ajutoare de stat, există mecanismul de minimis, care permite realizarea unei pro proporționalități în controlul și mobilizarea sum, sumelor, ținând cont uh, de, uh, eu știu, obiectivele avute în vedere. Nu zic că trebuie copiat acest mecanism, dar poate ne gândim. Apoi, dacă vorbim de chestiunea condiționalității, Există un aspect macroeconomic de care trebuie să ne gândim, dar eu mă gândesc în primul rând la condiționalitatea tematică și nu cea macroeconomică. Uh, vreau să știu dacă pot să avem susținerea dumneavoastră să spunem că Uniunea Europeană nu este atât de bogată încât să nu folosească banii să-și pună în practică strategia, pentru că altfel nu uh, funcționează, nu merge. Și atunci o să ne trezim într-o bătălie uh, față în față cu mulți participați, cu Comitetul Regiunilor, de exemplu. Există tendința de a crede că uh, folosind așa o, o logică de asta de cec, fiecare regiune își poate defini prioritățile, dar dacă facem acest lucru, nu o să punem niciodată în practică strategia 2020. Și vreau să vă întreb, ceea ce a spus este poziția mea personală, nu vreau să oblig pe nimeni să o accepte. Dar deschid această discuție pentru că la Parlament, față de Consiliu, trebuie să avem o poziție foarte puternică, pentru că altfel nu merge. L-am auzit ce spun regiunile, l-am auzit, că regiunile și prietenul meu bar spunea că regiunile sunt cele care știu ce e mai bine pentru ele, iar problema urbană poate fi tratată prin problema luptei uh, împotriva sărăciei, obiectivul luptei împotriva sărăciei. În același sens, și s-ar putea să fac din nou o gafă, în momentul în care am discutat cu unul dintre experți, cu doamna Schröter, de exemplu, mi s-a spus, nu trebuie să autonomizăm fondul social european, trebuie să existe un mic uh, regulament comun și apoi ne organizăm fiecare dintre rezultate. Este că avem un mare regulament, totul este acolo la grămadă și o bucățică foarte mică pentru Fondul Social European. Deci, vedeți cum stau lucrurile. Dacă ne gândim la perioada din care ieșim, ce am încercat noi să facem în această perioadă? În 2009 spuneam trebuie să facem un plan de relansare economică. Și cum facem lucrul ăsta? Cu fondurile structurale. Deci trebuie, trebuia inventat ceva uh, care n-a funcționat bine pentru a acorda flexibilitate. Există contracte multianuale care dau vizibilitate, dar cum se face adaptarea conjuncturală și unde se face. Dor din câte știu eu, în propunerea comisiei, nu cred că lucrul acesta se va accepta. Nu văd că există un fond de adaptare conjuncturală și dacă nu avem așa ceva, uh, cum se va realiza ce, ce am spus? Și ne punem întrebarea, este fezabil sau trebuie să aștept 15 ani ca zona euro să fie restabilită pentru a putea discuta de această chestiune. Al patrulea punct. Ce se întâmplă cu banii neutilizați de statele membre? Și ultima întrebare privind parteneriatul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră 100%. Sigur că îmi dau seama de inegalitățile dintre statele membre. În statele membre unde merge, merge mereu mai bine. Iar în statele membre unde nu merge bine, e foarte greu să iasă din groapa în care sunt. În ce măsură utilizarea fondului uh, structural european ar putea îmbunătăți parteneriatele acolo unde rezultatele sunt dezamăgitoare în ceea ce privește Eh, eu știu, standardele moderne, standardul eh, comparativ, eh, buna guvernanță și așa mai departe. Acum o să dau cuvântul reprezentanților, invitațiilor noștri și vă propun să începem în ordinea inversă a invitațiilor. Unul dintre invitați a plecat deja și o să începem cu doamna St. Jones. Aveți cuvântul. Cinci minute aveți la dispoziție. Știu că e un exercițiu imposibil, dar trebuie să respectăm uh, niște reguli pragmatice. Cinci minute, vă rog. Uh, thank you very much. Yes, I mean, Mulțumesc foarte mult. Da, s-au ridicat foarte multe elemente și e greu să răspund la toate. Aș vrea să mă concentrez în special asupra propunerilor. Uh, Uh, în ceea ce privește ajutorul alimentar, care este extrem de important pentru noi. Cred că subiectul, uh, faptul că lumea spune că este nerealist, trebuie să spunem că întotdeauna a fost finanțat uh, în cadrul PAC. Deci, nu trebuie decât să intrăm, să aducem uh, în fondul social ceva care era finanțat din uh, altă parte. Pericolul fiind că se diminuează fondurile uh, disponibile pentru proiecte care să ajute oamenii să își obțină locuri de muncă de calitate. Asta este problema. Al doilea lucru este că trebuie să creștem suma și să spunem că, în mod clar, acest lucru a fost finanțat uh, de la bun început în altă parte. Deci ar fi bine să avem o propunere în acest uh, sens. În ceea ce privește concentrarea tematică, asta e o problemă destul de dificilă. Pe de o parte, evident, sprijinim alinierea generală cu Europa 2020, dar ne, ne îngrijorează că ar fi prea limitant uh, și uh, nu ar include toate aspectele de uh, incluziune socială. Deci pentru noi este important să avem și acest lucru într-o abordare mai largă și trebuie să fie foarte clar care este practic obiectivul mai larg. Asta nu ne, ne îngrijorează faptul că ar fi doar pentru uh, formare pentru ocuparea unui loc de muncă. E foarte importantă și asta, dar nu e suficient. Pentru că Trebuie să ajuți oamenii să aibă uh, participare socială pentru a le crește nivelul de sănătate. Deci cred că trebuie să avem o abordare mai largă. În ceea ce privește inovarea socială, cred că este important să reacționăm, dar e important să știm că inovarea socială este cuvântul cheie în acest moment, dar uh, Uh, uneori uh, acesta este un cod pentru încercarea de a tăia fonduri. Pentru că trebuie să existe servicii mai uh, ieftine și asta nu sunt întotdeauna benefice, dar trebuie să ne concentrăm pe ceea ce funcționează și să apărăm uh, sistemele de protecție socială ca bază fundamentală pentru a aduce incluziune socială. E un argument cheie. În ceea ce privește gestionarea financiară, cred că este important să știm ce se poate face, uh, spre exemplu, cu plățile întârziate E clar că trebuie să existe niște mecanisme, cum ar fi prefinanțarea sau posibilitatea de prefinanțare, o uh, utilizare mai bună a granturilor globale. Deci sunt lucruri practice, tangibile, care deja se fac, deci sunt bune practici din diverse țări, dar acestea trebuie să fie armonizate și introduse în uh, regulament. Apoi, parteneriatul. Evident, este un element crucial în primul rând, trebuie să avem consultări cu partenerii social și uh, societatea civilă pentru a dezvolta acest cod de conduită. Pentru că acesta trebuie să fie un document uh, palpabil care să îți ofere niște linii directoare, niște exemple despre modul în care poți să acționezi. Spre exemplu, în achiziții publice există un manual produs de comisie uh, în ceea ce privește obiectivele sociale în achizițiile publice, ceea ce este extrem de util. Și, pe de altă parte, trebuie să fie și monitorizat, să existe niște indicatori clari și trebuie să existe o legătură cu uh, Europa 2020, unde avem considerentul 16, care uh, în momentul de față nu se aplică, deci trebuie să este un subiect foarte clar și trebuie să vedem cum putem uh, asigura parteneriatele sociale în toate domeniile uh, politicilor europene. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnul David Anțio are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Da, s-au discutat foarte multe elemente și e dificil să răspund la toate, așa încât o să încerc să mă concentrez un pic. Îmi cer scuze de la bun început celor care am uitat să le răspund. Fondul Social European este un instrument foarte complex și foarte important în ceea ce privește obiectivele pe termen lung. Nu se folosesc toate fondurile. S-a discutat deja acest lucru, dar cred că este important să știți de ce pentru că motivele diferă de la regiune la regiune și de la țară la țară. În ceea ce privește diversitatea, trebuie să aflăm informații de la experții de acolo. Niște motive potențiale ar fi că uneori este o lipsă de informare. În unele țări, cel puțin pentru fondurile de coeziune, sunt niște agenții centralizate care promovează fondurile de coeziune, către doi operatori. În alte țări uh, se decide de la caz la caz. Anumite întreprinderi sau organizări, uh, organizații își dau seama că există oportunitatea de finanțare și atunci o solicită. De asemenea, complexitatea solicitărilor, cererilor de finanțare este unul dintre subiecte. Uh, criteriul de minimis ar putea fi o idee bună în această situație pentru a simplifica standardele și uh, termenele. Deci simplificarea ar fi utilă pentru că nu toate organizațiile au resursele necesare să caute finanțare sau au cunoștințele necesare pentru a face acest lucru. În ceea ce privește problema parteneriatelor, așa cum s-a discutat mai devreme, este un subiect esențial. Și Fondul Social European în termen de finanțare este extrem de important. Efectele pe termen lung sunt la fel de importante. Și așteptăm să, ă, să continuăm cooperarea cu dumneavoastră și vă vom trimite niște informații practice pe această temă. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc foarte mult! Doamna Dei are acum cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă. Am ascultat cu mare atenție intervențiile și îngrijorările dumneavoastră și sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute. Vă mulțumesc foarte mult. S-au adresat niște întrebări specifice și m-aș bucura să le dau un răspuns, dar Așa cum v-am spus, vă vom trimite și poziția noastră în ceea ce privește regulamentul general. Voi discuta acum trei puncte care mi s-au părut foarte importante. Simplificarea. Vreau să subliniez că pentru noi e un domeniu important. Am fost întrebați pe ce aspect din simplificare am dorit să ne axăm dacă am putea alege. Aș spune că pentru noi importante sunt uh, inițiativele de coeziune de ce? Pentru că am uh, făcut un studiu în statele membre și am propus 105 măsuri de simplificare în care ecoeziunea este cea mai importantă. Și vă dau un singur exemplu. Întreprinderile au de-a face cu uh, multă chestii birocratice și chestiuni biro, birocratice și nu au destul personal și destul timp. Așa că aici simplificarea ar fi foarte importantă pentru noi. Pot să vă spun mai multe dacă e nevoie. Apoi, un al doilea punct mi s-a părut foarte interesant în întrebările dumneavoastră despre inovație organizații inovative în ceea ce privește calificarea. Cum putem do- noi da dovadă de inovație în acest sens? Cred că trebuie să răspundem cererilor care există, adică să acoperim acele lipsuri astfel încât oamenii să fie reintegrați pe piața muncii, să ne adresăm celor supracalificați, subcalificați. Cred că e un subiect foarte interesant și voi dezvolta acest răspuns în comentariile noastre scrise. Apoi, parteneriatul este foarte important pentru organizația noastră, așa cum probabil știți cum ar trebui să arate pe teren, cum ar trebui să arate implementarea pe teren a parteneriatului. În cazul nostru, noi ne bazăm pe niște organizații tradiționale din regiuni, IMM-uri și așa mai departe. E o rețea care e bine fondată și este ramificată în majoritatea țărilor. Există organizații intermediare, uh, reprezentanța economiei sociale și reale și toți aceștia ar fi încântați să colaboreze. Așa cum am spus, aceste organizații există, au o istorie și pot să facă parte din acest parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nimeni nu avea nevoie de 5 minute, după cum se vede. Confederarea, Confederația Europeană a Sindicatelor, doamna Dergal. Mulțumesc! S-ar putea să am nevoie de mai mult de 5 minute. În primul rând vreau să spun că realmente a spus degetul pe rană în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor și a surplusului de fonduri, fonduri neutilizate, buna guvernanță, deci ca membru al Comitetului pentru Fondul Social European, pentru că există un singur fond care este gestionat de un, comit, un comitet tripartit, este acest comitet de care vorbeam, de aceea so, solicităm să existe în continuare acest comitet, este un comitet european tripartit care să gestioneze toate fondurile europene. Deci pentru a asigura o bună guvernanță și pentru a putea participa în ceea ce privește evaluările, monitorizările atât în amonte cât și uh, ex post, ce ne interesează pe noi, după cum ați subliniat foarte bine, ținând cont de caracterul urgent al crizei și al consecințelor dramatice. Deci noi am hotărât acum doi ani ca Fondul Social European să fie unul dintre instrumentele pentru reconversia profesională pentru a putea ieși din criză. La comitetul nostru am constatat că e nevoie de simplificare, de simplificare a accesului la fonduri, totuși fondurile n-au mai fost utilizate. Și nu numai că n-au mai fost utilizate, dar sunt blocaje și trebuie accept, solicităm ca din acest moment ca Fondul Social European, care este singurul fond care poate fi folosit pentru politici sociale și care poate pune în, nou, în practică agenda politicilor sociale, să poată fi folosit așa cum trebuie. Reprezentanții guvernului spun, da, e greu, dar e vorba de cofinanțare, nu se poate folosi o procedură simplificată. Lucrul acesta ține numai de autorități, inclusiv la nivel regional. Și știm că Administrația este o chestiune care ține, eu știu, de diverse viziuni politice sau de uh, modul în care doresc să-l facă. În Grecia, de exemplu, nu s-a utilizat și nu se utilize, utilizează fondul social pentru a ajuta această țară să iasă în, uh, din groapa în care se află apoi Portugalia, Spania și celelalte state. Și acesta este o parte din răspunsul pe care îl dau la interpelarea dumneavoastră, ce anume putem face. Ei bine, am avansat ideea de a face niște avansuri, de, de a da niște avansuri pornind de la acest fond. Dacă este adevărat că vorbim de o perioadă de programare, bugetul a fost deja votat, deci poate fi avansată o cotă, un procentaj din uh, suma respectivă pentru a ajuta aceste țări și regiunile respective să iasă din criză. Și aici există nu, un, un task force, uh, o grup, un grup de inițiativă pentru Grecia Deci buna funcționare trece și prin parteneriat, prin ideea de a aduce partenerii sociali, organizațiile sindicale în această cooperare. Deci trebuie să relansăm această idee a fondului de adaptare conjuncturală. Dacă există un fond de adaptare la globalizare, de ce n-ar exista și un asemenea fond? Și trebuie să existe o coerență pentru noi concentrarea tematică, sigur, poate fi acceptată. O putem accepta dacă realmente ne suntem asociați în definirea acestui stradu, cadru strategic comun, care poate fi uh, făcut la nivel național, la nivel local sau la nivel uh, regional însă trebuie să existe o coerență și se poate accepta în acest moment faptul că există o concentrare tematică, că există priorități, dar bineînțeles și priorități eh, și resurse alocate. Însă pentru, pentru Fondul Social European eh, acesta trebuie să supraviețuiesc, că la un moment dat se spunea că va exista un singur fond și atunci lucrurile ar fi fost pierdute. Trebuie să ne concentrăm foarte bine și să nu mai adăugăm alte fonduri sau fonduri de ajutor pentru persoanele de cele mai defavorizate. Poate să fie, eu știu, un fel de bancă alimentară în Fondul Social European. Fondul Social European a fost uh, mărit uh, în relație cu perioada actuală, însă dacă deducem ce s-a adăugat, uh, ajungem la aceeași sumă se mențin instrumente care există deja. Iar programul de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate este un program um, care trebuie să existe. Nu, nu se poate elimina acest program pe, în măsura în care crește numărul de săraci. Vă rog frumos să închideți, spune președinta. Încă un punct, aș vrea să subliniez importanța observatoarelor pentru ocuparea forței de muncă. Când se spune că e nevoie de perspective, de proiecții de viitor, Business Europe, după cum spuneați, n-a trimis pe nimeni aici. Deci trebuie proiecții de viitor și firmele trebuie să se ocupe de acest lucru. Există o serie întreagă de uh, observatoare regionale, teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și toate acestea trebuie să acționeze coerent. Mulțumesc, raportoarea are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat toate intervențiile, toate întrebările puse, toate răspunsurile date de partenerii cu care suntem în relație. Am să mă refer la câteva puncte care mi se pare esențiale pentru activitatea noastră. Primul punct este următorul. Suntem de acord asupra concentrării necesare a obiectivelor, obiectivelor politice europene pentru ocuparea forței de muncă. Trebuie să ne concentrăm pe integrarea profesională în primul și în primul rând. Este elementul fundamental. Mai multă lume a menționat acest lucru, atât partenerii noștri cât și în eurodeputații. Și mă refer la Thomas Mann aici pentru noi trebuie să fie și gajul și obligația uh, eficacității. La nivelul acestor obiective, uh, am ascultat cele spuse de doamna Jones și uh, pot să spun că există o amenințare la adresa procentului de 20% destinați politicii de solidaritate și a luptei împotriva sărăciei. Este un punct care este discutat acum la Consiliu și va trebui să ne mobilizăm pe această temă. Apoi, eficacitatea, eficacitatea pe care o dorim cu toții. Mai multă lume a menționat acest element. Vreau să revin la cele spuse de parteneri, pentru că, evident, publicul vizat nu este un public uh, ușor de atins. Este un public cu care, pentru care e nevoie de metode de lucru speciale, metode individualizate. Este un public pe care trebuie să-l reperezi, să-l identifici. De foarte multe ori e vorba de destinatari care nu intră în politica globală. De aceea este foarte important să cooperăm cu partenerii sociali, fie că sunt sindicatele sau asociațiile profesionale sau ONG-urile. Nu mai suntem acum într-o masă de oameni, ci dacă vrem să fim eficienți și eficace, trebuie să găsim soluții individuale pentru fiecare persoană interesată. În al treilea rând, anticiparea. După cum spuneați dumneavoastră, atât sindicatele cât și asociațiile, cât și colegii eurodeputați spuneau că nu e ușor să anticipezi, nu e ușor să faci previziuni. Există realmente instituții, agenții. Uh, aseară discutam uh, cu aceste agenții, uh, Fondul pentru Formare Profesională, care pot fi folosite pentru a integra cei care sunt rămași în afara pieței muncii. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut pentru a câștiga această bătălie. Ce vreau să spun acum? Nu e ușor să mobilizezi lumea corporativă uh, în acest sens. Sigur că avem nevoie de flexibilitate, dar avem nevoie de un obiectiv până în 2020 Toată lumea însă acționează pe termen scurt, deci trebuie să putem să uh, împingem mai departe aceste termene și uh, programul de ajutor alimentar pentru persoanele cele mai uh, defavorizate și includerea sau nu a acestui program în Fondul Social European. Am înțeles foarte bine ce a spus toată lumea, însă greutatea este următoarea. În regulamentul general, Fondul Social European uh, este prevăzut ca un procentaj din fondurile de coeziune. 40% din fondurile de coeziune destinate Fondului Social European. Deci, evident, programul de ajutor alimentar pentru cei mai defavorizați se strecoară în Fondul Social European. E foarte greu să facem acest lucru pentru că există acest plafon superior de care ne putem atinge. Și apoi, utilizarea fondurilor. Am uh, analizat ce se întâmplă în foarte multe țări și în foarte multe regiuni privind utilizarea Fondului Social European. Suntem la începutul lui 2012, programul se termină, tranșa programului se termină în 2013, iar astăzi, practic, 30% din fonduri au fost vărsate, 30% din fonduri sunt angajate pentru programe care se vor termina în 2013, iar restul, o treime din fonduri, ar trebui să susțină proiecte care urmează să fie angajate acum și să se termine în 2013. Deci există o întârziere în ceea ce privește elaborarea de proiecte și avem foarte multe de făcut cu toții împreună pentru ca aceste fonduri să poată fi utilizate. Iar parteneriatul la toate nivelele este foarte necesar. Doamnă președinte, sunt în totalitate de acord cu analiza dumneavoastră privind coeziunea dintre politicile europene și aplicarea lor locală. Știu cât de avide sunt regiunile să primească direct fondurile ca să-și facă acolo mica lor politică locală. Dar dacă nu câștigăm bătălia ocupării forței de munte la nivel local, trebuie să fim însă fermi la nivelul de jos. Vă mulțumesc foarte mult, am încheiat această parte a ordinii noastre de zi și Cred că doamna raportoare va redacta un text, iar restul o să vedem în funcție de calendar. Am ajunge la punctul 26 din ordinea de zi. Le mulțumesc celor doi candidați pentru faptul că Uh, se află aici, sunt candidați pentru postul de experți ai, partid, ai uh, Parlamentului European în Consiliul de Administrație al Fundației Europene pentru Formare. Îmi face multă plăcere să-l primesc pe predecesorul meu, care este aici în sală. Cum știți, Parlamentul European are trei reprezentanți, trei membri în Consiliul de Administrație uh, nu au drept de vot în acest Consiliu, înainte Parlamentul desemnase prima alcătuire, prima alcătuire a acestui Consiliu, doamna Sara Parkin, domnul Mezier și domnul Crastapulos, care nu dorește să îi se prelungească mandatul. Doamna Sara Parkin ne-a, ne, -a, ne -a spus că este candidată pentru prelungire, dar că nu va putea să participe astăzi aici, așa că îi vom auzi pe cei doi candidați care se află printre noi și vă propun, în primul rând, să-l auzim pe domnul Mezier, care a făcut deja parte din Consiliul de Administrație al Fundației și care a spus că este disponibil pentru prelungirea mandatului, pentru că regulamentul Fundației permite acest lucru. Iar apoi o să-l auzim pe domnul Ian Anderson. Domnule Mezier, aveți cuvântul. Aveți uh, timpul de care aveți nevoie ca să ne spuneți din ce motive doriți să vi se reînnoiască mandatul și poate o viziune pe termen lung pentru că aveți șansa de a avea priceperea necesară de, din domeniul respectiv. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru invitația adresată. Aș spune că doresc uh, renoirea mandatului meu pentru trei motive. În primul rând, cum spuneați și dumneavoastră, regulamentul referitor la această Fundație Europeană pentru Formare a fost uh, reformulat în decembrie 2008 și la trei ani după aceea vedem că fundația are misiuni foarte pertinente și foarte importantă. Pe de o parte, pentru abordarea globală a formării profesionale în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman este aceasta fiind uh, o provocare politică uh, importantă pentru țările din vecinătatea europeană și țările care urmează să devină candidate la aderare. Cred că este o chestiune de mare actualitate, mai ales pentru țările din vecinătate, din Maghreb. Problema ocupării forței de muncă, a formării tinerilor, Uh, este o dificultate majoră pentru care uh, fundația este foarte implicată. Apoi, de trei ani, fundația s-a reorganizat, s-a mobilizat ca să răspundă la toate aceste mize pe care le-am enunțat și cred că fundația dispune de priceperea reală și recunoscută uh, și recunoscută și de majoritatea donatorilor, a finanțatorilor. De exemplu, Banca Mondială nu este finanțator, dar recunoaște activitatea fundației și uh, are acces direct uh, la factorii politici. Vreau să spun că fundația acordă atenție coerenței între politicile interne ale Uniunii, procesul de la Copenhaga și demersul din țările din vecinătate, uh, țările partenere sunt implicate în, în datele faptice implicate în demersul fundației. Deci, de trei ani, fundația și-a renovat abordarea, are parteneriate, sigur, inegale, dar strânse cu unele țări, uh, iar priceperea sa mi se pare recunoscută la nivel global. Și al treilea punct, împreună cu colegii mei, doamna Sara Parkin, care dorește și ea să-și continue mandatul, am încercat să găsim uh, să ne găsim uh, locul corect uh, în această, în această construcție și să vă putem transmite informații atunci când doreați să aveți informații Credem că este o investiție semnificativă pentru un motiv foarte simplu. Astăzi uh, doresc să pun în valoare această investiție, iar personal sunt practician al resurselor umane și al formării profesionale. M-am ocupat de servicii de formare profesională într-o regiune din Franța, de exemplu, și vreau să spun că sunt foarte implicat la nivel european deoarece am fost ales președinte al Asociației Europene pentru Formarea Profesională. E o rețea foarte importantă care dorește să aibă o recunoaștere globală pentru cunoașterea și priceperea sa în acest domeniu. Iată, deja, deci, doamnă președinte, motivele candidaturii mele. Vreau pur și simplu să continui să Uh, fi un serviciu Parlamentului și al Comisiei cu aceste activități. Mulțumesc foarte mult! Uh, haideți să le auzim acum și pe celălalt candidat și apoi să dăm cuvântul la discuții dacă membrii Comisiei doresc să vă adreseze întrebări. Stimate coleg, îmi face plăcere să vă dau cuvântul și să am posibilitatea să vă salut de la această tribună. Ați arătat că sunteți disponibil uh, să răspundeți la cererea coordonatorilor de a fi candidat pentru, aceste, uh, pentru acest uh, post. Vă mulțumesc foarte mult și țin în cont de faptul că aveți foarte multe cunoștințe ca a fost membru al Parlamentului. Vă mulțumesc! Mă bucur că M-am putut întoarce aici și îmi văd acum veci, vechii colegi. Am petrecut mulți ani împreună aici. Timp de 14 și ani și jumătate am stat în acest parlament. N-am mai fost aici de aproape 3 ani. Cred că în mai 2009 am fost aici. Atunci am participat la sesiunea plenară din Strasburg, în iulie în, acela, în același an, și atunci am vizitat ultima oară Parlamentul. Așa că mă bucur foarte mult să mă aflu din nou aici. În primul rând, câteva despre această comisie și Parlament. Parlamentul este o instituție importantă, însă pentru mine Parlamentul a fost și un fel de universitate, adică înveți foarte multe în timpul petrecut aici, obții experiență în tot acest timp. Deci e un fel de universitate și le spun multora în Suedia acest lucru despre munca în Parlament. Nu pot să intru în detalii în ceea ce privește fundația. Știu multe despre ea, dar voi face niște observații generale. De ce vreau eu să fiu un, unul dintre candidați? Care e provocarea pentru Europa? Ați vorbit despre ea. În primul rând, eu nu vorbesc foarte des despre probleme, eu vorbesc despre provocări cred că e mai bine. E mai bine să ne uităm spre viitor, spre provocări, le putem rezolva cu problemele, e mai greu. Provocările sunt economia, creșterea, rata de angajare și, de asemenea, și aspectele sociale și finanțarea sistemelor existente. Provocarea este mai mare în anumite țări dar există un anumit grad pentru fiecare țară. După ce am părăsit Parlamentul, am rămas totuși activ. Am uitat să spun că am lucrat 16 ani și ca uh, profesor din 1972 până în 1988. Am uitat să menționez acest lucru în CV. Acum când ascultam despre Fondul Social European, pot să spun că eu am făcut parte din Consiliul de Administrație al acestui fond în Suedia, însă acum nu mai există un asemenea consiliu. Însă atunci când exista, eu am fost membru al său. Una dintre principalele provocări are de a face cu educația. Aceasta e părerea mea. Eu mă aflu acum, eu fac parte acum din Consiliul Helsingborg pentru Educație. În regiunea mea și noi ne confruntăm cu șomajul și noi avem foarte multe lipsuri și inegalități în acest moment. Dacă aruncăm o privire asupra șomerilor de astăzi, observăm că în special sunt oameni tineri, însă nu toți tinerii, ci acei tineri care au o lipsă în educație. Sunt cei care au abandonat școala de vreme, nu au niciun fel de educare. Mai rar tineri care sunt educați, câteodată atunci când nu au educația potrivită, însă nu atât de des. Dacă aruncăm o privire asupra vârstnicilor, Probabil că sunt cei care au 45, 50, 55 de ani, dar care se confruntă cu o piață a muncii în schimbare și au formarea nepotrivită. Ce trebuie să facem? Și am vorbit despre mult, de multe ori despre acest subiect trebuie să formăm niște sisteme de educație astfel încât fiecare să beneficieze de învățământ pe întregul parcurs al vieții. Nu e prea târziu. Tinerii trebuie să primească o a doua șansă, o a treia șansă, o a patra șansă, astfel încât să aibă educația corespunzătoare pentru a intra pe piața muncii. Pentru vârznici. Și aici Educația e foarte importantă. Eu am 64 de ani acum și și pentru mine pot să spun că e important. Nu e niciodată prea târziu. Acestea sunt provocările care stau în fața Uniunii Europene. Fundația pentru formare se adresează țărilor noastre vecine, partenere. O parte dintre ele vor fi viitoare state membre ale Uniunii Europene. Altele sunt state partenere și avem multe legături cu ele. E important și pentru noi ca sistemele de educație, implicându-i pe partenerii sociali în aceste sisteme, toate acestea trebuie să se dezvolte în statele la care m-am referit. Știm că dacă vorbim despre Africa de Nord, atunci nu vorbim doar despre educație, sisteme de asigurări sociale, nu, vorbim de legătura cu democrația. Dacă ne dorim dezvoltare în aceste țări, dacă ne dorim ca aceștia să fie niște parteneri de succes față de noi, acest, vom beneficia și noi de pe urma acestui fapt. Așa că acolo trebuie să se creeze sisteme de educație cu învățare pe parcursul întregii vieți. Tinerii trebuie să aibă acces la locuri de muncă și așa mai departe. Astfel vor fi ajutați în ceea ce privește creșterea, angajarea, sisteme de asigurări sociale mai bune, dar și o mai bună democrație. Și ar fi o situație în care toată lumea are de câștigat, atât noi cât și ei. Am fost foarte fericit când mi s-a pus această întrebare. Nu doar să am o legătură cu Parlamentul și cu această comisie pe care o iubesc atât de mult, dar am fost fericit și pentru că vorbim despre toate aceste dimensiuni dimensiunea europeană, dar și dimensiunea regiunii din care vin eu. Nu doar sudul Suediei, ci și Danemarca și Copenhaga aproape. Locuiesc foarte aproape, la 50 de kilometri de Copenhaga, deci vorbim despre aceeași piață a muncii. Așa că aștept cu nerăbdare viitoarele legături cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ehm, mulțumesc foarte mult. Mă întorc acum către colegi. Dacă colegii doresc să pună întrebări celor doi intervenienți, domnul Sărcas. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este o întrebare, este doar uh, un gest de curtenie față de colegii socialiști avem aici doi candidați uh, și vrem să fim uh, politicoși și față de persoana pe care o cunoaștem din uh, scris. Vrem să le urăm bun venit aici, vrem să îi asigurăm de cooperarea noastră. Domnului Mezier, fără îndoială, o să-și dea seama că în reuniunea coordonatorilor am văzut care este CV-ul domniei sale, iar acum din prezentarea orală ne-am dat seama că este la înălțimea CV-ului pe care l-a prezentat, dar aș dori foarte mult uh, să-l salut, să-l îmbrățișez pe domnul Ian Anderson, fostul președinte al acestei comisii. Mă bucur să văd că pentru el timpul n-a trecut, parcă a făcut un pact cu diavolul, eu nu știu cu cine, este mai tânăr decât oricând. Uh, nu numai din punct de vedere fizic, dar uh, și din punct de vedere psihic este la fel de angajat față de Europa, la fel de angajat față de lucrători, la fel de uh, angajat față de cei defavorizați, față de tineri și uh, este angajat și în practică, nu numai în formarea universitară. Iar tot din tot ce a spus are să fie uh, o excelentă idee să-l folosim ca expert cu fundația respectivă. Dragă Ian, cred că vom colabora foarte bine împreună. Ești aici, în casa ta, fi binevenit. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În încheiere aș dori să spun dacă sunt doar trei candidați și trei poziții, n-am putea uh, să îi validăm uh, așa cum fără ca să mai facem niciun fel de vot uh, formal, pentru că sunt toți trei și au confirmat dorința de a ocupa aceste poziții. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc coordonatorul PPE mi-a spus deja ceva despre acest uh, punct, dar nu uh, asta avem în uh, punct ca ordinea de zi. O să discutăm când o să fie momentul. Doamna Lambert. Uh, mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentările pe care le-am auzit. Știu care este munca experților care deja lucrează în această comisie, dar am câteva întrebări. Ce diferență credeți că a făcut faptul că au existat niște numiri din partea Parlamentului European în Consiliul de Conducere al uh, Fundației Europene de Formare, pentru că e singurul caz în care există asemenea numiri. Și ați vorbit de faptul că ați fost aduși ca expert sau veți aduce, uh, cum a spus domnul Anderson, experți pentru uh, management, pentru administrarea agenției sau pentru programe. Mulțumesc că mai sunt și alte cereri de luare de cuvânt. Aș dori uh, să mă refer la cele spuse da, de doamna Lambert și să adresez o întrebare celor doi uh, candidați. Unul privind experiența domniei sale, iar celălalt privind proiecțiile de viitor. Dacă sunt, există membri ai Consiliului de Administrație numiți de Parlament, la această fundație. Lucrul acesta, activitatea noastră este independentă. Am văzut textul de referință care este cel care este în vigoare pentru statutul fundației. Am citit dispozițiile Parlamentului. Deci independența aceasta este absolut indispensabilă. În același timp, Cred că în domeniul social am o frustrare și o spun public. Și anume că dacă vrem să câștigăm bătălia priceperii, a cunoștințelor, a ideilor cu cei care au astăzi tocul în mână, adică cei din economie și din finanțe, trebuie să avem și noi aceeași pricepere, aceeași capacitate de a ne confrunta dată cu dată și de a susține prin cercetare universitară activitatea noastră. Ori am înțeles uh, un lucru și anume, în momentul în care experții lucrează de o parte și politicienii de altă parte, lucrurile nu merg. Este foarte greu să așteptăm din partea politicienilor să se adreseze experților. Sigur, nu toată lumea procedează la fel, dar nu e rău nici invers. Am uh, văzut în viața mea experți care consideră că noi suntem independenți și nu trebuie să primim ordine din uh, partea politicienilor. Bun, ok, dar Uh, trebuie să verificăm uh, dacă ceea ce facem noi va face parte din ecuația aceasta care va fi folosită fără, eu știu, un partid politic, ni se pare esențial. Am avut ocazia, cred că la Torino, nu, la Dublin, la Dublin, am uh, solicitat să ne fim ajutați, uh, să fim ajutați să uh, analizăm impactul social al măsurilor de austeritate. Și ni s-a spus, nu, asta ține de comisie. Întrebarea mea este dublă, de fapt. Credeți că trebuie să modificăm statutul fundației? pentru a putea avea un dialog mai fructuos pentru ca să poată participa și Parlamentul, să vă adreseze și Parlamentul cerințe, nu numai Comisia. Poate și Parlamentul să ceară direct să faceți un studiu. Puteți să-mi spuneți că este împotriva mm, independenței fundației, dar pun această întrebare. Și a doua întrebare, în modul în care este definit programul de lucru al fundației, n-ar putea fi introdus un spațiu în care să se poate eliber, uh, uh, redacta ceva care să se refere la punctele asupra cărora lucrăm noi în domeniul acestei uh, independențe de care vorbeam. Mă scuzați că poate că am vorbit, am trecut dincolo de unei audieri privind confirmarea unor candidaturi, însă uh, am ridicat aceste puncte în uh, discuții când am vorbit ieri cu directorii acestor um, agenții. Cum doriți să vorbiți? În aceeași ordine sau invers? În aceeași ordine, domnul Mezier. Bun. Doamnă președinte, modificarea statutului nu cred că se poate. Știm foarte bine că este un text de compromis care a fost greu de realizat deci nu e ușor de modificat. Cred că, de fapt, ne permite să facem foarte multe lucruri. Vizita pe care ați făcut-o dumneavoastră împreună cu arți parlamentari la fundație arată că personalul fundației este oricând dispus să asculte și să răspundă la întrebările, fie ele oficiale, fie neoficiale, pe care le adresați. Cât privește priceperea pe care o putem noi uh, aduce direct, cum spuneam, suntem într-o situație care e hibridă, pentru că, de fapt, suntem experți independenți, nu avem mandat în sensul strict al cuvântului, dar împreună cu colegii mei am încercat să găsim echilibru corect între momentul în care când suntem atunci la fundație, să acordăm atenție și preocupărilor Parlamentului. Să urmărim uh, activitatea dumneavoastră, dezbaterile dumneavoastră și prioritățile dumneavoastră. Prioritățile Fondului Social sunt foarte importante din acest punct de vedere. Și aici facem niște rapoarte și aici lucrurile se mai pot îmbunătăți. Am făcut un raport anual sau poate putem face mai rapid aceste uh, rapoarte ca să vedem în ce mod sunt elaborate programele fundației și cum sunt ele evaluate. La Consiliul de Administrație al Fundației, Comisia are un rol esențial, pentru că, eu știu, ea este cea care comandă, dar și noi putem uh, să prezentăm niște priorități. Am participat la, grupul, la un grup de lucru limitat care a elaborat planul de lucru pe termen mediu al fundației și, după cum spuneați, lucrurile sunt foarte bine focalizate. Cunoștințele financiare, economice, resursele umane, în sensul cel mai larg, funcționarea pieței muncii, funcționarea politicilor uh, din învățământ și din formarea profesională într-o manieră transversală, care sunt uh, mize foarte mari în țările din vecinătate. Fie că e vorba de migrație, fie că e vorba de formarea populației, în fine. Deci ideea de a participa direct la activitatea fundației și de a fi asociat într-o manieră foarte flexibilă, personală la această activitate, este foarte importantă. De exemplu, am fost ca expert uh, împreună cu Fundația în Tunisia. Și, sigur, dumneavoastră, comisia, ați putea să obțineți informații foarte prețioase. Deci, în concluzie, nu se poate modifica statutul, dar poate găsiți modalitățile de a ne folosi mai bine. Mulțumesc, domnul Anderson. În primul rând, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Uh, cred că o să răspund și la întrebările domnului președinte și a domnului Lambert, care par a fi legate una de alta. Dacă Parlamentul European exploatează atunci, de ce uh, credeți că are Parlamentul ceva de câștigat din asta? Cred că ar trebui să avem legături noi între noi. Cred că am putea să discutăm. Eu aș uh, putea urmări modul în care această discuție merge în Parlamentul European, cum se derulează ea și pot să uh, văd din rolul meu din Consiliul de Conducere. Și invers. Ceea ce se întâmplă în Consiliul de Conducere pot să vă povestesc dumneavoastră, astfel încât să putem obține și o reacție la ce se întâmplă. Puteți să ne spuneți dacă am făcut ceea ce trebuie sau dacă trebuie să schimbăm ceva. Cred că asta este cel mai important, pentru că, așa cum am spus, nu avem drept de vot în cadrul Consiliului, dar cred că putem uh, contribui și fără acest drept de vot, pentru că, în mod normal, așa se întâmplă. Dacă îți dai interesul, dacă te duci la lucru și încerci să te implici și să ai un rol activ. Eu nu știu foarte multe despre programul de lucru existent sau despre ce s-a întâmplat. Și o să iau legătura cu Fundația Europeană de Formare astfel încât să pot să mă duc în vizită la ei câteva zile pentru a parcurge un pic programul lor de lucru, pentru a înțelege ce se întâmplă acolo, pentru că altfel nu poți să ai un rol într-un consiliu de conducere dacă nu știi cum să desfășoară activitatea. Și după ce obțin aceste cunoștințe, mi-ar plăcea foarte mult să vin înapoi aici la dumneavoastră ca să avem o discuție, ca să ne puteți spune dacă facem ceea ce trebuie, ce ar dori Parlamentul să facem, dacă anumite proiecte ar trebui să aibă prioritate față de altele, dacă ar trebui să demarăm noi proiecte, poate uh, nu avem puterea de decizie, dar putem să ridicăm subiectul uh, pe ordinea de zi a uh, reuniunilor Consiliului de Conducere, deci putem demara niște discuții. Deci, dacă vreți, așa zici, experți, trebuie să existe o legătură între acești experți și uh, Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Cred că ar trebui să existe clar o legătură. Mulțumesc foarte mult. Uh, vă mulțumim pentru această disponibilitate, ținând cont de natura hotărârilor pe care trebuie să le luăm. Nu cred că e greu să trecem la ultimul punct din ordinea de zi. Cei doi coordonatori ai grupurilor PP și socialiștii și democrații mi-au sugerat, vă propun să îi redesemnăm pe membrii pe care trebuie să-i numim în Consiliul de Administrație al Fundației printr-o simplă constatare, sunt trei candidați, doi candidați care deja au uh, ocupat acest loc, un candidat nou uh, care trebuie să ocupe un post rămas liber și avem deplină încredere în ei că vor fi membri activi ai Consiliului de Administrație, așa încât le urez succes uh, în numele membrilor comisiei noastre. După cum știți, o delegație a comisiei noastre se va duce și la Torino anul acesta și sper că la momentul respectiv îi veți putea întâlni pe acești experți, deși nu eu voi prezida această delegație. Vă mulțumesc și vă felicit! Am încheiat cu acest uh, punct, nu avem diverse, deci ne vedem la următoarea reuniune a Comisiei pe 13 februarie la ora 19 la Strasburg. Mulțumim interpreților. Te pinzi,